Good afternoon. You're welcome to the afternoon. Dragi colegi, bine ați venit la sesiunea de după amiază a comisiei noastre. Ar trebui să începem cu punctul numărul 15 de pe ordinea de zi, dar am un anunț de făcut pentru coordonator și pentru colegii membri ai Comisiei Libe în ce privește procedura pentru acele rapoarte care sunt aduse în atenția Comisiei Libe și există mai multe studii care au fost aprobate. O abdatare a studiului din anul 2004 în ce privește uh, cetățenia în Uniunea Europeană, apoi un alt studiu despre viitorul Eurojust, apoi un alt studiu despre implementarea deciziei cadru de pe 24 octombrie 2008 în ce privește lupta împotriva crimei organizate și ce poate fi făcut pentru a uh, um, întări aceste măsuri de luptă împotriva crimei. Nevoia sau nu de legislație în ce privește confiscările și o, uh, de asemenea, legislație în ce privește uh, ONG-urile cu interes social. Un alt studiu. Notă despre uh, rețelele de crimă organizată asiatice din Uniunea Europeană. O notă despre implementarea Cartei Drepturilor Fundamentale în UE și impactul asupra activităților agențiilor europene, Frontex, EASO și Europol. Unele grupuri politice au cerut să ne regândim asupra uh, ideilor pentru anumite studii și aș vrea, ar vrea să facă noi sugestii. De îndată ce vom avea aceste noi sugestii, uh, le vom comunica coordonatorilor și după decizia coordonatorilor uh, le vom comunica întregului uh, plen. Deci continuăm acum mai întâi cu numărul 14, punctul numărul 14 de pe ordinea de zi, respectiv instituirea unui mecanism de evaluare în vederea verificării aplicării acquis Schengen. Este un dosar asupra căruia colegul nostru uh, Coelio lucrează de mult timp și Acum ne dorim să avem un schimb de opinii în prezența unor experți externi. Urăm bun venit domnilor uh, Sustr și domnului Deber. Bine ați venit la Comisia Libe. Cum spuneam, la inițiativa domnului Coelho i-am invitat pe cei doi uh, experți, domnul Sustr, care este consilier la grupul de lucru Cheval și domnul Patrick Debe. Uh, din câte văd eu, este francez și el este reprezentantul uh, Franței în uh, același grup de lucru, grupul de lucru Cheval. Deci mai întâi am să dau cuvântul domnului raportor și apoi am să dau cuvântul experților noștri și apoi am să dau cuvântul și Comisiei și uh, președinției Consiliului. Și după aceea vom uh, lansa discuția cu membrii Comisiei. Domnule Coelho, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, aș vrea să adresez mulțumiri experților care au acceptat invitația noastră la reuniunea din această după-amiază. Ne dorim să avem un mecanism de evaluare care va îmbunătăți sistemul actual de evaluare al acheului Schengen și ne dorim să uh, fie un mecanism uh, simplu și care să ține cont de valoarea adăugată europeană a acheului Schengen. Am consultat experți și de la Comisie, nu numai de la Consiliu, oricum, sunt convins că experții noștri invitați ne vor spune care sunt uh, punctele cele mai interesante și am să-i rog să răspundă uh, mai ales la trei întrebări care sunt foarte importante pentru noi, cel puțin în momentul de față. Mai întâi, ce se întâmplă cu acest dublu standard? În propunerea comisiei se vorbește despre un sistem de preverificare, deci pentru țările care sunt candidate la aderarea în spațiul Schengen și se face o în plus o altă evaluare pentru țările care sunt deja membre din spațiul Schengen. Și întrebarea mea este dacă nu ar fi bine să avem unul uh, și același sistem și să nu existe diferențe de tratament între țările care sunt deja membre și cele care sunt doar candidate la aderare. O a doua întrebare în ce privește impactul uh, acestor evaluări. Nu știm, de exemplu, care sunt consecințele unei evaluări cu rezultate proaste uh, uh dacă pentru o țară candidată o evaluare uh, negativă înseamnă că respectiva țară încă nu poate să adere, pentru o țară care este deja membră, uh, nu știm dacă există vreo, vreo formă de sancțiuni, vreo formă de penalizări pentru acele țări care, cum spuneam, sunt deja membre, dar care uh, nu uh, au avut rezultate bune în urma evaluării și dacă s-au uh, uh, evidențiat lacune în aplicarea acheului Schengen în aceste țări, uh, lacune din care ar decurge amenințări pentru securitatea uh, întregului spațiu Schengen. Atunci când uh, colegii mei au luat cuvântul, unii au uh, sugestat că ar fi bine, su sugeram, scuzați, că ar fi bine să folosim o grilă de criterii diferită față de cea care este acum în vigoare și că ar trebui să facem diferența între controlul la frontierele externe și că ar trebui să nu folosim numai uh, uh, uh, verificarea sistemului SIS, de exemplu, care până la urmă depinde de o rețea informatizată, ci și alți factori. Știm cu toții că spațiul Schengen este unul sigur și că sistemul SIS este un sistem sigur. Deci, a treia întrebare era dacă s-ar alege noi criterii până la urmă, care ar fi acestea pentru ca să putem să garantăm în continuare această securitate în întregul spațiu Schengen. Iată întrebările mele. Președintele, mulțumim, domnule Coelio. Acum vom da cuvântul domnului Martin Șustr și îl rog frumos să facă câteva scurte observații pentru că apoi să avem timp de întrebări și răspunsuri și să existe timp suficient și pentru cel de-al doilea expert invitat. Aveți cuvântul. Uh, good afternoon to everybody. Doamnelor și domnilor, bună ziua tuturor! În primul rând aș dori să mulțumesc Comisiei Libe și raportorului pentru posibilitatea de a-mi exprima opiniile cu privire la propunerea Comisiei. În calitatea mea de consilier Uh, pentru acest uh, grup uh, de lucru. Voi expune în cele ce urmează și poziția Republicii Cehe. Trebuie să spun pentru început că noi susținem propunerea Comisiei și înainte de a da un răspuns la întrebările pe care le-ați formulat, permiteți-mi să vă prezint pe scurt avantajele și dezavantajele actualei propuneri în opinia noastră. Una dintre <clears throat> slăbiciunile actualului sistem este partea de follow-up a evaluării, acolo unde statele membre trebuie să remedieze anumite deficiențe în urma recomandărilor făcute. În momentul de față nu se pot face multe în situația în care statul membru respectiv uh, nu îmbunătățește situația. Cu toate acestea, o astfel de situație are un impact major asupra altor state Schengen și dacă un stat Schengen nu își îndeplinește obligațiile Schengen, consecințele se repercutează asupra tuturor celelalte state, ceea ce ar putea face să fie introduse și măsuri suplimentare, cum ar fi, de pildă, uh, controle la frontierele interne în cadrul Schengen. De aceea, se slăbește uh, calitatea liberei circulație care trebuie să fie garantate în Europa. Un aspect crucial al uh, sistemului Schengen și anume absența controlelor la frontiere trebuie verificat în practică. În ceea ce privește reclamațiile cetățenilor uh, și pornind de la acestea, nu știm dacă funcționează în uh, toate situațiile. Și trebuie să subliniez că nici libera circulație și nici securitatea, care fac parte din valorile cele mai uh, apreciate ale Uniunii Europene, nu ar trebui compromise. Propunerea Comisiei Europene abordează aceste aspecte așa cum trebuie, chiar și în ceea ce privește acțiunile de follow-up, care ar trebui însă duse mai departe și discuțiile ar trebui deschise în ceea ce privește posibilitatea suspendării uh, calității de membru Schengen în momentul în care se depistează deficiențe, însă voi reveni asupra acestui punct. În calitate de cetățean european, salut posibilitatea noilor mecanisme de evaluare în ceea ce privește uh, frontierele interne, așa cum se propune la articolul 12. Cetățenii europeni au dreptul să circule liber în uh, spațiul Schengen și acest lucru trebuie să fie supus unei evaluări. În plus, fiind uh, și reprezentantul unui stat membru, <clears throat> cred că o amendare a acestui articol trebuie făcută doar pentru a asigura implicarea și unor experți din partea statelor membre pe lângă cei comisiei. Înainte fără să mai intru în detalii, permiteți-mi să mai subliniez alte modificări pozitive, de exemplu, utilizarea sistematică a nivelor de risc uh, de către Frontex sau rambursarea costurilor de către Comisie, informarea Parlamentului European și mai multe sinergii în ceea ce privește evaluarea Apoi, alte uh, cereri adresate de statele membre sunt uh, menținerea actualelor practici în ceea ce privește uh, schimbul de bune practici și implementarea noului mecanism nu înainte de 2014, când actuala evaluare se va finaliza. Motivul este acela că Actualul program uh, merge până la finele lui 2013, iar uh, noile reguli ar trebui aplicate uniform tuturor statelor membre, la, începând cu un astfel de ciclu de 5 ani. Permiteți-mi să mă refer și la alte trei aspecte importante care au fost deja menționate de domnul raportor Coelho. În primul rând, în ceea ce privește diferitele mecanisme de evaluare pentru uh, statele candidate și statele membre. Eu cred că în spiritul acestei mari familii, statele membre ar trebui să uh, poată decide în continuare dacă uh, statele candidate îndeplinesc criteriile de aderare și aceste state candidate ar trebui să îndeplinească toate condițiile achiului comunitar și criteriile nu ar trebui modificate în cursul procesului. Doar Astfel, condițiile de tratament egal pot fi menținute. Pentru a garanta aceleași criterii, <clears throat> actualele instrumente de evaluare de exemplu catalogul Schengen pentru corecta aplicare a acquis Schengen și cele mai bune practici ar trebui menținute. În orice caz, coexistența <clears throat> celor două organe a grupului de lucru <clears throat> uh, în cadrul Consiliului și a comitologiei nu este un lucru nou, pentru că funcționează și în ceea ce privește vizele, unde avem un comitet cu privire la vize și un grup de lucru cu privire la vize. În al doilea rând, în ceea ce privește posibilele sancțiuni în cazul în care se constată deficiențe la evaluare. Într-adevăr, proceduri mai eficiente <clears throat> sunt uh, recomandabile pentru a asigura punerea în practică a recomandărilor. Astfel, ar trebui ar trebui să existe și sancțiuni de natură nefinanciară, cum ar fi, de exemplu, suspendarea calității de membru. Oricare ar fi însă aceste mecanisme de punere în aplicare acestor sancțiuni, trebuie menținută încrederea reciprocă și fiecare stat membru trebuie să fie obligat să-și îndeplinească obligațiile. Din păcate, prin actualele practici, unde uh, sancțiunile uh, se referă doar la uh, inspecții suplimentare, uh, s-au dovedit a fi insuficiente. Apoi ar trebui să Există și criterii de evaluare suplimentare. Aici trebuie să fim conștienți de faptul că vorbim de un mecanism de evaluare a chiului Schengen. Prin urmare, evaluarea trebuie să se concentreze asupra măsurilor incluse în Chiul Schengen și nu asupra altor aspecte care nu figurează în achi. Nu se exclude însă în principiu și lărgirea uh, sferei de evaluare. Să enumerăm aici lupta împotriva crimei organizate sau a corupției, dar uh, acestea uh, dacă vor fi incluse în uh, achiul Schengen, uh, vor trebui evaluate, dar nu înainte. Permiteți-mi să închei prin a spune că ne aflăm acum la un uh, moment incipient al discuțiilor și aspecte precum temeiul legal, participarea Regatului Unit și a Irlandei și rolul Comisiei trebuie încă clarificate de către grupul de lucru. Așadar, va trebui să așteptăm și să vedem ce vor aduce viitoarele schimburi de opinii, inclusiv uh, cel de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Now we hear from... Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Patrick Deber, reprezentantul Franței. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să vă mulțumesc pentru că dați ocazia unui expert francez să vă prezinte poziția statului pe care îl reprezintă. O să răspund și la fiecare din întrebările dumneavoastră într-o scurtă prezentare de, um, a poziției franceze, care preia cinci puncte principale. O să fac însă o observație preliminară, respectiv, bineînțeles, ne bucurăm de noul mecanism propus de către Comisie, însă considerăm că în acest moment ar putea să fie și mai ambițios pentru a aduce o adevărată plus valoare în uh, procesul de evaluare a uh, operațiilor legate de spațiul Schengen. În acest mecanism uh, am dori, în primul rând, să se consolideze rolul Comisiei. Și aceasta, bineînțeles, ținând cont de experiența actuală a evaluărilor Schengen și limita acestora. Noi considerăm că Comisia va avea o poziție care îi va permite să prin, ca prin poziția sa să vină cu noi uh, elemente în ce privește evaluările și recomandările, de asemenea, îi va permite să aibă puțin uh, mai mult uh, recul decât uh, procesul actual în care statele membre pot să elaboreze recomandări și, încă o dată, acest proces va permite să consolidăm obiectivitatea rapoartelor de valoare. E o primă axă de reflexie pe care am dorit să o dezvoltăm prin acest nou mecanism. Am dorit să se țină cont, în al doilea rând, de faptul că ar trebui să acordăm un rol agenților comunitari mai important. Și aici mă refer la cele două etape în mecanismul de evaluare, în pregătirea evaluării în sine și aici uh, vorbesc de agenția Frontex, însă nu exclusiv. Am dorit ca Europol și Eurojust să intervină mai mult în procesul de evaluare. Uh, în ce privește analizele de risc uh, Europol, noi considerăm că ele sunt foarte utile, mai ales în ce privește amenințarea fluxurilor migratorii pentru Frontex și a activităților criminale pentru Europol și cu ocazia vizitelor la fața locului să li se dea posibilitatea să își aducă contribuția prin observații la uh, acest proces de evaluare. Un al treilea, o a treia axă de orientare ține cont uh, și răspunde în parte Uh, de una dintre întrebările care ne-a fost adresată, respectiv trebuie să constatăm că mecanismele de evaluare, când uh, notează sau când remarcă nerespectarea uh, a acquis Schengen, mai mult sau mai puțin gravă, nu duce în mod real la sancțiuni. În urma acestor constatări făcute, cu câteva excepții, de exemplu, posibilitatea pe care o are Comisia de a face un recurs în anulare, însă pentru mecanismul actual nu se pot uh, organiza noi vizite de constatare sau de evaluare și atunci când uh, evaluarea duce la recomandări și dacă recomandările nu sunt uh, puse în aplicare în mod total sau în mod uh, parțial, uh, nu există nicio altă măsură de recurs. Deci noi considerăm că ar trebui să avem un sistem de sancțiuni încă o dată pentru a, ca aceste evaluări să aibă un caracter puternic care ar trebui să fie, bineînțeles, aceste sancțiuni ar trebui să fie treptate în funcție de lacunele constatate de către evaluatori. În administrația franceză suntem în uh, plin proces de reflexie cu privire la uh, sancțiuni. Uh, antevorbitorul meu a vorbit de o serie de astfel de sancțiuni. În uh, ultima instanță se poate chiar uh, opta uh, la excluderea din spațiul Schengen a anumitui stat, însă deocamdată nu am luat o decizie definitivă în legătură cu tipul de sancțiuni pe care am dorit să îl propunem în cadrul acestui mecanism nou de evaluare. Deci, bineînțeles, o să ne aducem contribuția în timp util și în acest domeniu, însă, în principiu, noi suntem pentru un sistem de sancțiuni nu uh, doar uh, de formă, ci să aibă și un caracter preventiv, uh, descurajând statele evaluate să procedeze nesatisfăcător. Un alt aspect care este important pentru Franța îl reprezintă faptul că noul mecanism se permit două Uh, două scheme. În primul rând, o schemă pentru statele membre care aplică pe deplin achiul Schengen și noul mecanism va viza mai ales aceste state membre și noul mecanism nu se va aplica statelor care sunt dornice să se alăture spațiului Schengen. Noi uh, facem parte din categoria statelor care consideră că nu ar trebui să existe o diferență de tratament între statele care uh, aplică pe deplin și statele cum, care nu aplică acquis Schengen, pentru că pentru noi n-ar avea niciun sens și nicio utilitate o astfel de categorisire și de altfel mă bazez și pe ce a spus antevorbitorul meu. În principiu, ar trebui să existe un regim unic și ar trebui ca regile, uh, regulile Schengen, acquis Schengen să fie respectate în totalitate și pentru statele care nu aplică acquis Schengen e uh, Uh, normal să fim uh, mai, uh, adică nu e normal să fim mai laxiști, pentru că aceste state trebuie ca după ce vor deveni parte din spațiul Schengen, vor trebui să aplice pe deplin achiul comunitar, pentru că dacă nu s-ar submina încrederea reciprocă între statele membre Schengen și deci această, această măsură nu ar fi de bun augur. Un alt aspect, un alt aspect important pentru noi și care a mai fost uh, discutat, îl reprezintă nevoia de a integra toate aspectele în sfera de aplicare a noului mecanism, deci a integra toate aspectele care uh, își aduc contribuția la crearea unui sentiment de încredere reciprocă între statele membre, membre pentru a se construi un uh, spațiu de liberă circulație. Știm uh, în ce stadiu se află evaluarea Schengen acum și în uh, ce privește această încredere reciprocă, care ar trebui să reprezinte temelia liberei circulații, noi am dorit să se țină cont, pe lângă sfera actuală de evaluare Schengen, respectiv să se țină cont de protecția datelor, sistemul de informații uh, Schengen, controlul la fronte, frontierele externe, cooperarea polițienească, am dori să se mai adauge și fiabilitatea evaluării, fiabilitatea procesului dispozitivelor, dispozitivelor de combatere a criminalității organizate și, de asemenea, lupta împotriva corupției. E vorba de toate criteriile care, încă o dată, permit garantarea păstrării în cadrul spațiului Schengen al acestei încrederi reciproce între statele Schengen. O încredere indispensabilă pentru această cooperare. Iată, domnule președinte, foarte pe scurt, însă, bineînțeles, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru, și a deputaților pentru întrebări suplimentare, dacă e nevoie de explicații. Iată care sunt axele de reflexie pe care le-a identificat administrația franceză și iată orientările care ar trebui, uh, sperăm noi, să fie preluate în acest nou mecanism care am dorit să fie ambițios pentru că astfel va consolida Uh, libera circulație în cadrul statelor Schengen. Vă mulțumesc, domnule președinte, și doamnelor și domnilor deputați pentru atenție. Nu Și noi vă mulțumim, domnule DB. Dăm acum cuvântul reprezentanților Comisiei și Consiliului, dacă doresc să-și aducă contribuția sau să ne dea anumite clarificări. Poate Consiliul, reprezentat de doamna Timia Andix. Doriți să las cuvântul? Nu? Nu. Președinția? Poate că v-am pronunțat greșit numele, dar dacă vreți să luați numele și să vă prezentați, vă mulțumesc. Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre uh, modalitatea de lucru în grupul de lucru Cheval de la Consiliu. Am să vă fac o scurtă prezentare. Cred că câțiva dintre dumneavoastră știu că uh, totul a început la sfârșitul mandatului președinției belgene. Uh, noi uh, am luat lucrurile din mers. La prima vedere, se pare că statele membre ar fi de acord cu toate propunerile care au drept scop să îmbunătățească mecanismul de evaluare. Deocamdată, statele membre consideră că, din uh, experiența acumulată, ar trebui să se păstreze cele mai bune practici în noua propunere. O mare parte dintre statele membre sprijină ideea următoare, să se identifice uh, și să se poată hotărâ în ce țară anume se dorește trimiterea unor inspectori. Și pentru uh, eficienței evaluărilor se dorește includerea agenției Frontex în mecanismul de evaluare. Multe dintre statele membre sprijină uh, această uh, sugestie. Frontex ar participa la programul de evaluări anuale și uh, ar putea să uh, mărească și capacitatea de uh, analiză din acest mecanism de evaluare. Statele membre mai cred că ar trebui să existe un echilibru între acțiunile întreprinse de comisie și cele uh, care țin de competența statelor membre. Ar trebui să fie verificată uh, libertatea de mișcare în cadrul Uniunii Europene. Grupul de lucru uh, este împărțit pe această temă, necesitatea uh, inspectării faptului că granițele interioare cu adevărat au fost suprimate și că libertatea de mișcare a persoanelor este efectivă. Deci, cum spuneam, părerile sunt împărțite pe această temă. Uh, Consiliul consideră mai degrabă că ar fi bine să avem o procedură de comitologie pentru a implica și experți din statele membre. Statele membre rămân însă prudente. Uh, Comisia va face o primă propunere în ce privește comitologia la următoarea reuniune a grupului de lucru și apoi statele membre uh, vor analiza această propunere a comisiei. Cam atât aveam eu de spus și sper că se vor face pași în direcția cea bună la următoarea reuniune a grupului de lucru și după aceea voi putea să vă furnizez mai multe informații. Vă mulțumim, spune președintele. Acum, din partea comisiei, doamna Monica Mușama, dacă dorește și ea să ne spună câteva cuvinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumim, domnule raportor, pentru inițiativa uh, dumnealui. Întotdeauna ni se pare că este benefic să avem o discuție puțin mai tehnică despre această propunere, care oricum este una de natură tehnică. Aș vrea să mă concentrez asupra celor trei întrebări pe care le-a pus uh, raportorul. Mai întâi, acest uh, faptul că acest nou mecanism ar crea niște standarde duble. Noi avem o situație diferită în funcție de statutul țărilor care sunt controlate. Așa cum a explicat și domnul Dever, vedeți că există păreri diferite dacă trebuie să păstrăm uh, prima parte a mandatului sau numai cea de-a doua sau dacă trebuie să um, le combinăm. Atunci când un stat membru încă nu face parte din spațiul Schengen și evaluarea are rezultate negative, consecințele sunt clare, nu uh, uh, sunt suprimate uh, frontierele interne. Dar suntem cu toții de acord că trebuie să avem uh, o procedură de urma, uh, urmare a acestei evaluări, o procedură de follow-up mai uh, consolidată. Trebuie uh, să știm dacă deficiențele, carențele care au fost uh, găsite uh, au fost apoi reparate și acest lucru este valabil și pentru uh, evaluările nesatisfăcătoare făcute în țările care sunt deja membre ale spațiului Schengen. La comisie suntem mai degrabă în favoarea unui sistem unde să se indice clar care sunt statele care mai au efortul de făcut. Dar, oricum, Parlamentul, în calitatea sa de putere legislativă, are uh, toată latitudinea să introducă un nou sistem de sancțiuni, să consolideze această procedură de follow-up și așa mai departe. În ce privește cel de-al treilea punct, și anume extinderea evaluării și la alte domenii, interesul recipro- uh, uh, încrederea reciprocă, să vedem dacă statele membre chiar luptă împotriva corupției, dacă există măsuri de notificare cu privire la crima organizată și așa mai departe. Stații, uh, statele care au fondat spațiul Schengen se băzeau pe încrederea reciprocă și apoi odată cu integrarea acestui grup de lucru la Consiliu s-a hotărât și extinderea spațiului Schengen. Dar ce este spațiul Schengen? Pur și simplu un grup de state unde frontierele interne au fost uh, uh, suprimate. Atunci când e vorba despre măsuri care au fost incluse în um, achiul Schengen, uh, în urma deciziei uh, Consiliului, numai acele măsuri pot să fie evaluate. Și mecanismul pe care noi l-am propus se concentrează pe evaluarea achiului Schengen. Dacă vreți să mergeți mai departe, atunci ar trebui ca respectivele domenii pe care dumneavoastră doriți să le evaluați să fie mai întâi incluse în acquis Schengen înainte ca ele să poată să fie uh, analizate, evaluate. Am atât, cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc frumos. No. Mulțumesc. Acum voi deschide dezbatere. Am o listă de membri care doresc să intervină. Domnul Enciu, pentru început. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim uh, specialiștilor veniți aici și mulțumesc de asemenea și lui Carlos, care, așa cum ne-a obișnuit, uh, este un mare specialist în acest domeniu și în calitate de raportor din umbră pentru dânsul la acest raport, uh, susțin ceea ce a spus dânsul. Am primit o parte din răspunsurile la întrebările pe care le-a adresat Uh, specialiștilor, aș vrea să fac și eu precizarea că uh, trebuie să evităm crearea a două sisteme de evaluare pentru statele candidate. De asemenea, știu eu, propunerea Comisiei privind implicarea Frontex este foarte bună. Uh, referitor la ceea ce reprezentantul Franței ne-a spus aici, că ar dori să introducă noi sisteme de evaluare, cu privire la corupție, criminalitate, ă, știu eu, acestea pot să fie relevante, dar în primul rând ă, ele trebuie să fie foarte bine definite și delimitate, pentru că acesta este un domeniu care pot, poate fi oricând interpretat din punct de vedere politic mai ales. El, ă, așa cum a spus și reprezentanta Comisiei, uh, Trebuie introdus în primul rând aceste noi criterii, trebuie să introduse în achiul Schengen și introduse, știu mai mult, sub o formă tehnică, pentru că nu știu cum o să facem, o să numărăm cât s-a furat sau cum s-a furat, câți criminali au trecut sau nu au trecut. Deci este o chestiune poate mai tehnică și nu știu dacă ar trebui să amestecăm, cum s-a mai amestecat din păcate și până acum politicul cu partea tehnică. Uh, și o altă problemă, în niciun caz eu cred că nu se poate permite să modifice regulile de evaluare și aderare la spațiul Schengen pentru statele care deja au parcurs uh, acest proces de evaluare. Pentru că atât din punct de vedere, știu, al uh, legislației europene, eu cred că nu este momentul și nu știu dacă știu această propunere are ceva ascuns în spate, sperăm că nu. De asemenea, legat de introducerea de sancțiuni, acestea trebuie să fie progresive și în uh, acord cu gravitatea faptelor care uh, s-au întâmplat și de asemenea ar trebui să ne gândim poate și la, înainte de sancțiuni, asistență și ajutor pentru statul membru care nu și-a îndeplinit uh, știu eu, cerințele Schengen, poate nu din cauza lui direct și poate și pentru faptul că s-a întâmplat cum s-a întâmplat acum un aflux extraordinar de, de migrație și așa mai departe. Și ultima problemă care vreau să o ridic, ă, eu cred că nu mai putem permite ca Parlamentul European să rămână spectator în ceea ce privește evaluarea și implementarea măsurilor Schengen, pentru că tratatul de la Lisabona ne acordă Uh, responsabilitate de plină în aria afacerilor interne și aceea, de aceea cred că Parlamentul trebuie să fie în mod obligatoriu informat despre concluziile vizitelor de evaluare și evaluările și măsurile de remediere care se propun, pentru ca să nu mai ajungem uh, în situația care am fost uh, acum câtva timp în urmă, când s-a pus problema evaluării, uh, prezentării rapoartelor privind evaluarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Vă mulțumesc. Oh, Mr. Ilchev. Domnul Ilchev. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să-l felicit pe domnul Coelho și permiteți-mi să împărtășesc cu dumneavoastră următoarele. Reuniunea de astăzi se leagă de construcția propusă de domnul Coelio, dar în plus, experți din partea Republicii Cehe și a Franței încearcă să vină cu conținuturi noi pentru această construcție și sper că reuniunea noastră de astăzi va contribui la îmbogățire a acestei viziuni și că pe viitor vom, fi, vom avea mai mult succes în rezolvarea acestor probleme. <clears throat> Eforturile făcute de domnul Coelho și de către experți vizează depășirea unei uh, problematici aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen. În același timp, aceste eforturi vizează furnizarea unor garanții cum că aceste noi țări nu vor uh, pune <clears throat> nu vor constitui o amenințare uh, în momentul aderării. Dacă <clears throat> ne uităm la mecanismul de evaluare, eu mi-aș dori ca acest mecanism să fie ameliorat. Este ceea ce a spus și domnul Coelho noi ar trebui să ne gândim la un mecanism avansat. Nu trebuie să lăsăm impresia că încercăm să complicăm mecanismul uh, și să facem un mecanism unde sancțiunile să fie o prioritate. Noi ar trebui să îmbunătățim acest sistem, nu să-l facem mai dur. În ceea ce privește uh, sancțiunile, cred că trebuie să ne gândim la o nuanță importantă. Unul dintre oaspeții noștri a făcut trimitere la sancțiuni importante și reprezentantul uh, gândirii franceze a vorbit despre un sistem de sancțiuni. Eu cred că un număr mare de cetățeni și politicieni din România și Bulgaria ar prefera un sistem de sancțiuni mai degrabă decât eventuale posibile sancțiuni. Pentru că dacă sancțiunile sunt doar posibile, nu știi la ce să te aștepți, când să te aștepți din punct de vedere al uh, momentului. Însă dacă există un sistem, lucrurile sunt mult mai clare și mult mai corecte. Apoi, frontierele externe ar trebui monitorizate nu doar uh, prin intermediul computerelor, ci și prin intermediul unei analize suplimentare. <clears throat> Pentru că cu noi uh, toți vom uh, avea beneficii de pe urma bunei monitorizări a frontierelor noastre, care curând, în cazul României și Bulgariei, ar urma să fie frontierele externe ale Uniunii. Asta chestiunea cea mai sensibilă este combinarea acestor criterii. Trebuie să fim preciși aici. O idee care nu a fost exprimată în mod specific până acum, poate că alți colegi se vor referi la aceasta mai târziu, este că o parte din mecanismul de cooperare și monitorizare în ceea ce privește combaterea crimei organizate și eficiența sistemului uh, <clears throat> justiției ar trebui transferate în mecanismul aplicabil zonei Schengen. Trebuie să vă spun sincer că acest lucru se poate face, însă va fi un experiment ambigu. Dacă se categorizează <clears throat> țările în funcție de eficiența justiției și de nivelul crimei organizate, acest lucru întotdeauna va duce la neconcordanțe, la neînțelegeri, <clears throat> pentru că nu cred că până acum o instituție europeană a clasificat statele în funcție de nivelul de corupție sau eficiența sistemului, sistemului justiție, pentru că acești indicatori sunt dinamici. Ei uh, uh, în orice democrație se poate ca într-o, într-un stat care este de mult membru, aceste accente să fie mai puternice decât în, într-un stat nou și, de asemenea, și invers. Bine, înțeles că măsuri de îmbunătățire a sistemului justiției ar uh, putea fi luate, dar în viitor, pentru că societățile noastre își doresc ca acest mecanism să fie finalizat și nu ar trebui să uh, le preluăm uh, automat în momentul de față. Eu sunt optimistă uh, în ceea ce privește misiunea noastră. În țările la care m-am referit, România și Bulgaria, s-au făcut eforturi mari în ultimele săptămâni și luni. Au avut loc <clears throat> vizite la granița dintre Turcia și Bulgaria, pe litoralul bulgaresc și <clears throat> s-au sesizat uh, problemele existente. E vorba aici de mici armate care par fi bine pregătite, dar care nu au participat niciodată într-o bătălie. Nu știm cum procedurile vor evolua în momentul în care țările candidate vor deveni membre ale zonei Schengen. Dar odată ce vor deveni, lucrurile se pot îmbunătăți și anume la modul serios, inclusiv din punct de vedere al sancțiunilor. Însă permiteți-mi să închei în această notă uh, haideți să nu avem posibile sancțiuni, ci să avem un mecanism general de aplicare a sancțiunilor. Mr. Marinescu. Mulțumesc, domnul Marinescu, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc de asemenea experților pentru prezentările făcute, însă eu am o singură întrebare și după aceea niște comentarii. Întrebarea mea este dacă experții s-au referit strict la ceea ce noi discutăm astăzi. Pentru că, după părerea mea, ă, multe din lucrurile pe care le-au prezentat se referă la cu totul altceva decât ă, subiectul de astăzi. Deci, astăzi noi discutăm despre un regulament pentru implementarea unui ă, mecanism de evaluare pentru verificarea aplicării acquis Schengen. Și cred că la acest uh, regulament trebuie să ne uh, referim. Și sunt unele lucruri pe care le-au menționat experții, în special uh, domnul din Franța, care cred că nu au legătură cu subiectul de astăzi. Aici este clar un regulament pentru verificarea aplicării uh, acquis uh, Schengen. Iar scopul acestui regulament este de a stabili un mecanism de evaluare pentru verificarea aplicării acquis-ului Schengen în statele membre în care acquis Schengen se aplică în totalitate. Eu sunt absolut de acord că trebuie să existe criterii egale, similare, pentru toate statele și pentru cele care sunt în interiorul spațiului Schengen și pentru cele care aplică să intre în spațiul Schengen. Criteriile trebuie să fie aceleași. Nivelul de îndeplinire trebuie să fie același. Dar modul de evaluare trebuie să fie diferit. Pentru că tehnic nu se poate altfel. Cum vreți dumneavoastră să aplicați acest regulament la un stat care aplică. Pentru că aici discutăm despre un program multianual, discutăm despre analiză de risc, discutăm despre lucruri care, discutăm despre un program anual, lucruri care nu se pot aplica unui stat care a aplicat pentru Schengen. Acel stat are un alt parcurs stabilit conform acquis Schengen, cu evaluări foarte clare, făcut un parcurs pe, nu știu, 2, 3, 4, 5 ani. Este o altă procedură de evaluare. Acel stat pleacă de la zero. Acest regulament se referă la statele care sunt în interior și cum evaluăm, de fapt, menținerea aplicării acquis Schengen în aceste state. Nici măcar dacă discutăm despre sancțiuni nu putem să aplicăm la statele care, care vor să devină membre, pentru că nu sunt membre. Și dacă introducem sancțiuni în acest regulament, cum le aplicăm la statele care nu sunt membre? Nu se poate, pentru că juridic nu este uh, posibil. Deci, cred că după mine lucrurile sunt foarte clare. Criteriile trebuie să fie aceleași. Modul de verificare a aplicării acquis Schengen trebuie să fie diferit pentru că sunt uh, dezvoltări complet diferite pentru statele care sunt în Schengen și pentru statele care uh, uh, aplică. S-au menționat aici, s-a discutat despre sancțiuni. Cred că este un lucru foarte, foarte bun și cred că este necesar să se introducă sancțiuni. Dar cred că aceste sancțiuni ar trebui incluse, nu în acest regulament, ci în acordul Schengen, în achiul Schengen. Acolo sunt incluse criteriile și trebuie să fie incluse și sancțiunile pentru cei care nu îndeplinesc criteriile. Aici avem o procedură. Se verifică statele, conform uh, unei, unui plan anual sau unui plan multianual, pe baza unor analize de risc și se dau niște calificative de îndeplinire, de neîndeplinire, sau de, ne, de, de îndeplinire, dar cu, uh, uh, sunt necesare uh, îmbunătățiri. Aceste calificative sau acest raport de evaluare este trimis la o comisie prezentată la articolul 15. Această comisie ar trebui să decidă, sau Consiliul, normal, trebuie să decidă asupra sancțiunilor. Deci, cred eu că în acest regulament trebuie doar menționată procedura Restul, sancțiunile trebuie incluse în acordul Schengen, acolo unde sunt incluse și uh, criteriile. Introducerea altor criterii. Bineînțeles că putem discuta despre aceste lucruri, fără niciun fel de, despre acest subiect, fără niciun fel de, de problemă. Dar, din nou, aceste lărgiri, criteriile sunt incluse în acordul Schengen. Acolo putem discuta despre adăugarea de noi criterii sau poate de eliminarea unora care s-au dovedit a fi nefolositoare ne, uh, uh până acum. Deci ar trebui să avem o altă discuție, în niciun caz în cadrul acestui regulament, despre revizuirea criteriilor din acordul Schengen. Introducerea unor criterii în acest regulament nu este posibilă pentru că nu are legătură cu, cu uh, subiectul acestui uh, uh, regulament. Cred că, bineînțeles că suntem de acord cu întărirea uh, rolului Comisiei și întărirea rolului celor două agenții, uh, Frontex și uh, Europol. Mulțumesc foarte mult. Okay, thank you. Now... Mulțumesc. Doamna Ernst. Vielen Dank. Um... Mulțumesc. Da, într-adevăr, este o temă sensibilă și cred că trebuie să ne întrebăm uh, ce ne propunem până la urmă. Vrem, pe de o parte, mai multă securitate, e logic, dar în același timp și uh, garantarea liberei circulații. Și echilibrul dintre acestea uh, trebuie uh, menținut și trebuie verificat atunci când facem evaluarea Schengen. Întrebarea este însă cum să păstrăm acest echilibru. Pentru mine e, se pune problema și păstrării unei anumite proporționalități, pentru că eu cred că este important și pentru țările care au aderat să existe drepturi și obligații egale pentru toată lumea, care să fie ancorate într-un sistem. Și trebuie să există și uh, criterii uh, inițiale care să permită țărilor candidate să adere. Și toate acestea trebuie să convergă într-un fel de sistem sau catalog de criterii unitare. Pentru că dacă nu, Uniunea Europeană uh, se divizează, dacă îmi permiteți această exprimare mai dură. În al doilea rând, Uniunea Europeană trebuie să facă trimitere la Schengen și uh, să nu depășească această sferă, pentru că trebuie să ne punem întrebarea ce anume dorim să evaluăm și îl întreb pe colegul francez evaluarea uh, luptei împotriva corupției. La ce vă gândiți aici? Demascarea unui anume număr de primari corupți uh, sau cum? Trebuie așadar să ne gândim exact ce anume cerem noi aici? Pentru că s-ar putea să devină contraproductive aceste măsuri și pentru uh, solidaritatea din cadrul Uniunii. În ceea ce privește deficitele, s-a vorbit de mecanisme disuasive, de suspendare, de uh, arătare a publică a greșelilor. Cred că ar trebui să fim uh, prudenți cu aceste instrumente, pentru că sancțiunile pot fi și contraproductive și să meargă în direcția greșită. Și de aceea eu sunt prudentă și aș dori să dezbatem această temă pe bucățele și vom mai avea probabil suficient timp, să nu putem spune din capul locului că da, asta este uh, calea cea bună, pentru că ar fi prea simplu și în acest context uh, Frontex și Europol din punct de vedere al Germaniei, chestiunea Frontex este una comodă, pentru că suntem în centrul Europei, nu ne facem griji în ceea ce privește fluxurile migratorii și aici punctăm atunci când este vorba de migrație, dacă îmi permiteți această exprimare drastică. Trebuie să ținem cont și de situația specifică a statelor. Atâta flexibilitate trebuie să existe. Atât din partea mea. Mulțumesc. Thank you. I'm Mrs. Stanoka. Doamna Stanoca. Thank you, Chairman. I'll be extremely short. I just... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, eu aș dori să pun o întrebare suplimentară celor doi experți, uh, una referitoare la sancțiuni. Ați spus că aceste sancțiuni insuficiente și vizitele repetate nu au dat roade și nu sunt suficiente. Și ați mai făcut o afirmație destul de drastică, excluderea din spațiul Schengen. Dar nu am înțeles în calitate de experți care e opțiunea pe care o sprijiniți și care ar uh, întruni acordul dumneavoastră. Care e opțiunea ideală? și care nu a fost până acum suficient folosită. Și o a doua întrebare pentru reprezentantul Republicii Cehe, pentru că reprezentați un stat membru din ultimul val de aderare la spațiul Schengen și poate că aveți mai multă experiență față de expertul din Franța în calitate de reprezentant al unui vechi stat membru al uh, zonei Schengen. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Stanoca. Vă propun să dăm cuvântul experților pentru o primă rundă de răspunderi, înainte, răspunsuri înainte de uh, concluziile raportorului, domnul uh, Coelio. Și dacă nu vorbiți prea mult, ar fi foarte util. Domnul Suster, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, și deputaților pentru întrebări. Am spus deja foarte multe și tot ce am spus core- corespunde în mare măsură cu uh, și ce au spus uh, deputații, membrii acestei comisii și deci o să fac doar câteva reacții succinte la o parte din intervenții. O să încep cu Răspunsul pentru uh, domnul Ilcev. Se pare că nu m-ați înțeles bine și îmi pare rău pentru neînțelegere. Poate nu m-am exprimat eu bine. Eu am vorbit de un set de posibile sancțiuni. E o dezbatere încă ipotetică pe care o avem și e vorba de uh, eventuale uh, sancțiuni. Sunt de acord cu domnul Ilcev în, trebuie să ajungem la concluzia că sancțiunile, deci dacă se ajunge la concluzia că e nevoie de sancțiuni, ar trebui să fie vorba de un mesaj, de un uh, sistem preventiv sau coercitiv, dar în orice caz ar trebui să fie foarte clar ce dorim să obținem cu acest sistem. E foarte important ca în evaluarea Schengen să menținem cât mai multă transparență. Aș dori să profit de ocazie tot uh, în răspuns la intervenția domnului Ilcev, că am înregistrat progresele înregistrate de România și Bulgaria și ne bucurăm de uh, toate aceste rezultate pozitive. O reacție succintă, de asemenea, la intervenția domnului Marinescu. Într-adevăr, diferența între un stat membru și un stat candidat trebuie să fie respectată. Bineînțeles, în ce privește sancțiunile, e o chestiune foarte delicată. Într-adevăr, excluderea e o soluție ultimă. În calitate de expert, sigur că putem să ne gândim la o situație în care suspendarea unui stat membru din zona Schengen să se pună sau să aibă loc, dar e încă o dată o situație extremă. Deci, în ultimă instanță, s-a recurge la o astfel de soluție și aș dori să repet una dintre ideile care au fost menționate, respectiv uh, ajutorul acordat în acest proces. Înainte de a ajunge la această sancțiune ultimă, trebuie să folosim toate posibilitățile pe care le uh, avem la dispoziție pentru a corecta situația, acordând asistență și mai repet, uh, uh, măsuri, un cuvânt care s-a repetat, respectiv măsuri foarte drastice. Aș mai dori să mai adaug doar că Uh, dezbaterile viitoare ne vor oferi posibilitatea de a discuta despre calitatea sau de uh, strictețea măsurilor introduse și cu timpul uh, vom defini și această idee legată de eventuale sancțiuni pe care o vom clarifica. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Deber. Merci, monsieur le président. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ce privește reacțiile, orientările pe care le-am citat eu, este un punct de vedere al unui uh, specialist, un punct de vedere tehnic. Și în ce privește orientările uh, acestui mecanism, eu cred că avem nevoie de niște soluții tehnice pentru a prezerva această încredere reciprocă care este indispensabilă uh, bunei funcționări a spațiului Schengen. Și orientăm totul în funcție de acest obiectiv final și noi trebuie să găsim niște soluții, chiar dacă nu este timpul ușor să facem acest lucru. S-a menționat cât este de greu să stabilești o listă de criterii de evaluare, eventual de niște criterii noi de încredere, care să permită statelor Schengen să coopereze bine între ele. Este o adevărată provocare pentru noi. Vom încerc, începe să reflectăm pe această temă, plecând de la metodele de evaluare deja existente uh, la nivelul uh, administrațiilor naționale și vom încerca uh, să facem o transpunere, uh, niște sisteme de evaluare care să țină cont de latura deontologică, etică, a serviciilor care uh, au sarcina de a aplica achiul Schengen. Cu siguranță că uh, nu lăsăm la o parte nicio um, alternativă, Însă, dacă nu trecem prin toată această uh, procedură, riscăm să ne confruntăm cu probleme pe viitor și să nu uh, câștigăm pe planul cooperării. Riscăm să nu avem o vedere de ansamblu a, a, a problematicii. S-a vorbit despre cadrul juridic, dar nu numai acesta este important, ci și cadrul politic la nivel de experți, noi ne concentrăm pe soluții tehnice. Well, let's hear now some concluding remarks from our rapport. Acum îi dăm cuvântul domnului Coelio ca să tragă concluziile. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep cu două observații preliminare înainte de a conchide. Mai întâi, vreau să rog pe toată lumea să nu amestece aderarea la spațiul Schengen a României și a Bulgariei cu acest nou mecanism de evaluare. Mecanismul de evaluare a spațiului Schengen a fost propus de Comisia Europeană și acest Parlament l-a respins în luna octombrie 2009 potrivit recomandării mele și noi am cerut Comisiei Europene să ne facă o nouă propunere. Comisia Europeană a făcut acest lucru și acum discutăm despre un viitor mecanism de evaluare. Nu există nicio legătură cu dosarul aderării României și a Bulgariei. Deci, faptul că discutăm despre un nou mecanism de evaluare nu poate să fie folosit drept scuză pentru a întârzia aderarea României și a Bulgariei. Și nu putem să dezbatem despre noul sistem uh, de evaluare Schengen cu uh, teama că el va fi aplicat numai uh, anumitor țări, pentru că altfel dăm totul peste cap. Deci, vă rog frumos să faceți bine distinția între aceste două lucruri care trebuie să rămână la o parte. Apoi, vreau să mulțumesc uh, președinției ungare pentru observațiile pe care le-a făcut și aștept cu nerăbdare să colaborez cu dumnealor în cadrul procedurii de codecizie în acest uh, dosar. Și în plus, profit de prezența experților din Republica Cehă și din Franța ca să mulțumesc celor două țări căci nici Republica Cehă, nici Franța nu au făcut parte din acea minoritate de state membre care au încercat să treacă dincolo de propunerea Comisiei Europene și să nu respecte faptul că era vorba aici despre procedură de codecizie. Și deci, cum spuneam, nici Franța, nici Republica Cehă nu au fost solidari cu acest uh, număr mic de state membre care au vrut să uh, contrazică uh, cerința uh, legitimă a Parlamentului European ca pentru acest subiect să fie o procedură de codecizie. Acum câteva observații în chip de concluzie. ne dăm seama că nu poate să existe un standard dublu. Criteriile trebuie să fie unele și aceleași pentru toate statele membre, indiferent dacă sunt numai candidate la aderare sau deja membre ale spațiului Schengen. În al doilea rând, cred că dacă chiar nu ne dorim standarde duble, atunci Trebuie să putem să facem față consecințelor de pe urma rapoartelor de follow-up. Căci, altfel, vom aplica uh, decizia care privește, uh, le privește pe țările candidate, respectiv ele nu vor putea să adere uh, dar nu vor exista consecințe pentru statele deja membre. Și, de asemenea, am notat ce au spus unii dintre colegi Înainte de a se trece la aplicarea de sancțiuni, ar trebui mai întâi să acordăm ajutor țărilor care uh, au anumite probleme. Cred și eu că ar trebui să se întâmple astfel procedura. Dar, în ultimă instanță, dacă o țară chiar nu respectă cerințele și regulile din acheul Schengen și este deja membra spațiului Schengen, ceva trebuie să fie făcut. Și atunci ar trebui să se aplice sancțiuni. Sunt însă de acord cu acei colegi care au spus că sancțiunile ar trebui și ele să fie identice pentru toată lumea. Nu trebuie să existe uh, țări de primă categorie și altele uh, dintr-o altă categorie. Cred că ar trebui să discutăm mai uh, în profunzime despre uh, o listă de noi criterii. Da, s-ar putea ca o listă de noi criterii să fie justificată, dar există temeri, în legătură cu aceste noi criterii. Însă, dacă va fi să existe niște noi criterii, acestea ar trebui să fie de natură obiectivă, astfel încât să nu uh, există o evaluare prea subiectivă care să uh, contamineze întregul sistem de evaluare al acheului Schengen. Și încă o dată, dacă ar fi să existe criterii noi și ele ar trebui să se aplice tuturor statelor, fără niciun fel de discriminare. Și apoi vreau să mă refer la ce a spus domnul Enciu, faptul că Parlamentul European ar trebui să fie asociat la acest nou sistem de evaluare și că trebuie să primească informații adecvate despre uh, ceea ce se întâmplă la granițele Uniunii Europene, pentru că Parlamentul European are dreptul Uh, să știe ce se întâmplă, pentru ca apoi să putem să ne informăm cetățenii. Spațiul Schengen este un spațiu sigur și toți cetățenii din Europa își doresc ca lucrurile să rămână astfel. Mulțumim, domnule Coelio. Prezentarea proiectului de raport ar trebui să aibă loc pe 11 aprilie, ori pe 12. Le mulțumim experților noștri, le spunem la revedere și trecem imediat la următorul punct de pe ordinea de zi, pentru că suntem deja în întârziere și trebuie să ne grăbim. Thank you. Thank you. Merci, So, we move to ei bine, trecem acum la punctul 15. Vorbim despre o abordare globală a protecției datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană. Avem un schimb de opinii, un prim schimb de opinii pe baza documentelor de lucru care au fost elaborate în cadrul unui raport din proprie inițiativă vis-a-vis -vis de comunicarea Comisiei pe această tematică. Domnul Axel Vos este raportorul nostru, căruia îi acordăm cuvântul pentru a face o introducere la documentul de lucru, iar apoi vom deschide dezbaterea pentru membrii acestei comisii și dacă se dorește și pentru uh, președinție și comisie. Domnule Fos, mulțumesc domnule președinte. Într-adevăr, vreau să arunc o privire asupra protecției datelor. O o privire care vrea să fie proaspătă pentru a vedea ce este necesar și încerc să vă arăt ceea ce ce consider eu că ar fi uh, necesar. Evoluțiile din ultimii 15-20 de ani arată că, că era digitală a evoluat în așa fel încât uh, economia, uh, președintele întrerupe vorbitorul, cei care părăsesc sala vă rog să o facă în liniște. Domnul Fos o, a avut loc o astfel de evoluție încât uh, trăim uh, practic într-o lume care nu mai este de conceput fără astfel de stocări de date. Tehnologia a evoluat în așa măsură încât, indiferent unde suntem, pot fi stocate seturi de date digitale, pot fi transferate și mai constatăm și că tinerii, tocmai în uh, rețelele sociale tratează imprudent uh, datele lor personale, fotografiile, ceea ce uh, ridică și problema propriei protecții a datelor și a protecției datelor pe internet, mai cu seamă. Pentru că astăzi nimeni dintre noi nu mai poate controla ce fel de date există cu privire la propria persoană, în special pe internet, și nimeni nu mai poate controla cine anume citește aceste date. De aceea, pentru protecția datelor, astăzi avem uh, sarcini din ceea ce mai importante, pentru că colectarea datelor, analiza datelor, comerțul cu date, dar și abuzul datelor sau falsificarea datelor, la fel ca și posibilitățile de profiling, au uh, cunoscut uh, dimensiuni din ce în ce mai mari, iar în trecut, uh, valorile fundamentale, drepturile fundamentale spuneau că trebuie protejat individul față de stat, însă în momentul de față constatăm că e vorba acum de protecția sferei private și de alte persoane private. Lumea noastră nu mai funcționează astăzi fără o procesare digitală a datelor și fără un transfer a datelor de la controlul traficului aerian și a datelor pasagerilor până uh, la datele cu privire la uh, sănătate și așa mai departe. Pentru toate se pune la dispoziție o platformă IT, astfel încât peste tot uh, lăsăm urme digitale, iar această evoluție, dacă privim în viitor, va merge tot mai departe dacă ne gândim la frigidere inteligente, la rețele electrice inteligente. Și aici uh, vom lăsa urme digitale și vom uh, arăta și celorlalți uh, cum anume trăim. De aceea, cred că protecția datelor în momentul de față trebuie să se concentreze asupra manipulării acestor date și uh, în acest domeniu, bineînțeles, trebuie consolidate drepturile individului și doresc să mai subliniez că aici și responsabilitatea proprie a tuturor celor implicați are de asemenea un rol implica, important. De deci ce ar trebui să țină cont uh, protecția datelor? în ziua de astăzi. Eu cred că o protecție modernă a datelor trebuie să echilibreze securitatea publică, un aspect cu <clears throat> autodeterminarea, dar și sfera privată a cetățenilor, dar aici se încadrează, în opinia mea, și garanția pentru o siguranță internă și externă care trebuie să fie asigurată printr-un transfer rapid de date. Așadar, trebuie să ținem cont de interesele individuale, însă în același timp și de nevoia operatorilor economici de a beneficia de uh, astfel de date. De asemenea, trebuie să ținem cont și de factori practici, dar trebuie să avem în vedere și sarcina, misiunea statului de a garanta drepturile și libertățile individuale, dar și uh, securitatea publică. De aceea, noi trebuie să încercăm să garantăm protecția datelor pentru cetățenii europeni, indiferent de locul unde se află uh, serverul care colectează respectivele date. Și vreau să subliniez încă o dată ce înseamnă respectarea protecției datelor pentru indivizi și operatorii economici. Pentru că astăzi are o funcție importantă prin utilizarea amplă a internetului, iar internetul va rămâne și pe viitor uh, un mediu al viitorului, astfel încât și toate noile modele de afaceri dez- dezvoltate vor avea importanță și mai mare pe viitor și pentru piața internă. De aceea pledez pentru instituirea unui sistem legislativ unitar de protecția datelor uh, pentru întreaga Uniune Europeană. Și aici avem trei aspecte importante. Protecția datelor pentru piața internă, pentru că dacă protecția nu este unitară, duce la o distorsionare a competitivității iar protecția datelor va rămâne defalcată în diferitele state ale Uniunii Europene. De, de aceea, cred că ne-ar trebui un instrument uh, legislativ uh, de genul probabil a unui regulament pentru a garanta acest lucru, însă cred că acesta ar trebui să fie obiectivul nostru în domeniu, un standard uniform la nivelul întregii Uniuni Europene, ceea ce presupune un, fol, un fel de armonizare deplină, astfel încât toate statele să uh, aibă aceleași standarde. Apoi, atunci când vorbim de protecția datelor uh, personale, e vorba și de datele care sunt procesate undeva în lume de către o firmă. Și în acest context, datele personale a unui cetățean european ar trebui să fie protejate de legislația europeană și atunci când această procesare se, facă, se face de către o firmă din afara Uniunii Europene. Și sigur aici va trebui să ne gândim cum anume putem uh, construi un instrument legislativ care să fie viabil și în justiție. De aceea trebuie să avem grijă și toți dintre noi trebuie să facem eforturi pentru a impune această protecție ridicată a datelor, dar uh, trebuie să ne asigurăm că și uh, implementarea și aplicarea sunt corespunzătoare. Un aspect pe care poate nu trebuie să-l detaliem <clears throat> astăzi, poate dacă acordul Safe Harbor mai este util sau nu astăzi este întrebarea, însă în situația în care constatăm că nu este util, poate că ar trebui să renunțăm la acestea. Apoi mai există chestiuni sensibile și, și în ceea ce privește autoritățile uh, de supraveghere în domeniul concurenței. Ar mai trebui, de asemenea, să încercăm să integrăm și fostul pilon al treilea și să creem o reglementare cu valabilitate generală Poate că nu vom putea ține cont de uh, toate specificitățile într-un astfel de regulament, însă ar trebui să stabilim principiile printr-un regulament, iar pentru cel de-al treilea pilon poate să creăm un instrument juridic uh, separat. Apoi ar trebui să ne mai întrebăm în funcție de ce anume ar trebui să ne orientăm la nivelul drepturilor fundamentale, cred că ar trebui să fie libertate, autodeterminarea, dar și aut- răspunderea proprie și în legislația germană există și un principiu al uh, grijii pentru celălalt, o astfel încât trebuie să existe un tratament uh, grijuliu al, uh, proces, al datelor care pornește de la răspunderea celor care manipulează astfel de date, începând cu individul care atunci când face ceva generează astfel de date, apoi continuând cu providerii și sfârșind cu cei care colectează date și aici ar trebui să specificăm anumite răspunderi și cred că este clar pentru toată lumea că aceste răspunderi impun și anumite obligații. Concret, ce ar, ce, ce ar trebui să facem din punct de vedere juridic? Eu cred că se impune consolidarea principiului acordului dat pentru că în interne- pe internet nu ne mai dăm uh, seama ce date sunt colectate, pentru ce scop și unde sunt uh, stocate și multe firme de pe internet colectează astfel uh, de date și le comasează fără să solicite un acord. Așadar, încă o dată și aici, consolidarea drepturilor individuale și a autodeterminării ca utilizator trebuie să ai posibilitatea să decizi cu privire la propriile date și de aceea protecția datelor trebuie să stipuleze niște drepturi precum uh, dreptul la informare, practic aspecte pe care le avem în lumea reală să fie transferate și pentru lumea virtuală. Pers- individul trebuie să știe cine colectează datele sale și acest lucru trebuie să fie verificabil și uh, persoana trebuie să-și dea acordul. Și tot în acest context, uh, principiul transparenței. Și aici cred că este nevoie de o creștere a transparenței pentru că consider că utilizatorul trebuie să știe ce date personale sunt stocate și cum anume poate solicita și în justiție o ștergere a acestora pentru că tocmai în domeniul online nu poate ști întotdeauna în ce scop sunt folosite aceste date. Apoi mai există un al treilea sau un al patrulea principiu și anume ar trebui să ne uh, concentrăm mai mult asupra uh, destinației datelor și să încercăm uh, să minimalizăm această colectare în conformitate cu scopurile pe care ni le propunem. Însă această protecție nu poate fi întotdeauna la nivelul cerințelor protecția datelor atunci când este vorba de activități online nu poate să fie întotdeauna valabil pentru, și pentru ceea ce avem în sfera reală. De aceea, cred că aspecte diferite trebuie și tratate diferit și să admitem că poate există și uh, chestiuni speciale care trebuie să își găsească o reglementare specială. Aș dori să mai adaug că ar trebui să avem un fel de standarde minime pentru protecția datelor, care însă să fie valabile pentru toate domeniile de exemplu, acordul uh, persoanei, dreptul la informare, dreptul de a se opune, dreptul de a fi informat cu privire la datele personale, dreptul la corectură, dreptul la un nivel ridicat de protecție a datelor atunci când este vorba de uh, procesare, uh, dreptul la despăgubiri, o durată limitată sau corespunzătoare uh, scopului utilizării datelor, deci o durată de stocare și, bineînțeles, și chestiunea certitudinii juridice. Fiind sub presiunea timpului, cred că poate ar trebui să fiu mai succint, însă am o listă întreagă de chestiuni despre care cred că ar trebui să discutăm care au un rol în special în lumea virtuală, în ceea ce privește dreptul de a fi uitat online, ce facem cu datele uh, respective, datele care conțin uh, informații cu privire la comportamentul și interesele persoanelor, cum vrem să tratăm datele minorilor și cum dorim să le protejăm, chestiunea definiției ce înseamnă date personale, cât de departe merge această definiție. Vrem să definim și adresa IP ca o, o astfel de tip de date? Pentru că și aici există domenii unde nu ar trebui întotdeauna să admitem acest lucru, în altele însă da, pentru a menține o anumită protecție și în sfera computerizată. Și ajung acum la final și aș dori să-mi atrag atenția asupra unui număr de patru puncte, pe lângă definiția datelor personale sau a datelor sensibile, și atunci când vorbim de cloud computing, aș dori să mai menționez patru chestiuni, și anume măsurile secundare pentru protecția datelor, pentru că atunci când vorbim despre autodeterminare și <clears throat> decizii luate din proprie inițiativă. Cetățenii trebuie să știe ceea ce fac și de aceea aici se încadrează uh, conștientizarea publicului, apoi ar trebui să avem în vedere și o certificare, certificare voluntară din partea firmelor. Eu cred că pentru toate aceste domenii unde, din punct de vedere politic sau juridic, uh, nu putem întotdeauna să evaluăm uh, în ce direcție merg uh, lucrurile, să consolidăm și autoreglementarea firmelor și apoi trebuie să ne gândim cum anume vrem să implementăm protecția datelor prin intermediul autorităților de protecție a datelor, astfel încât să existe un catalog foarte clar cu obligații și drepturi și poate să facem acest control așa cum există el și în uh, sfera uh, concurenței. Sper că v-am putut oferi o privire de ansamblu corespunzătoare uh, asupra documentelor de lucru și aspectelor menționate aici, pe care le consider esențiale pentru protecția datelor uh, moderne și aștept cu interes dezbaterea. Mulțumesc! Danke. We have to get... Mulțumesc! Avem uh, încă doi invitați în această dupămasă, doi directori generali din partea Comisiei, care ne vor vorbi despre cadrul financiar multianual deci, uh, având în vedere că acest punct vizează o comunicare a Comisiei, ar trebui să le dăm cuvântul deputaților dar având în vedere că domnul Manservisi și uh, doamna Lebai sosesc în 10 minute, v-aș invita să faceți uh, comentarii rapide la această uh, prezentare a domnului Vos. Doamna Intveld, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât mai succintă cu putință. Multe aspecte deja au fost prezentate de către raportorul nostru. Aș dori să-i mulțumesc pentru documentul său de lucru. care se bazează pe o comunicare excelentă a Comisiei Europene. Cred că un principiu pe care ar trebui întotdeauna să nu îl uităm e că protecția datelor, spre deosebire de ce cred mulți, nu reprezintă un obstacol în calea fluxului de date, ci este o condiție sine qua non pentru un uh, flux liber de date. În orice caz, acesta ar trebui să fie obiectivul nostru. Sunt de acord cu raportorul și am uh, constatat că și Comisia merge în aceeași direcție, respectiv că ar trebui să avem un instrument unic sau un cadru unic pentru protecția datelor care să acopere orice utilizare a datelor personale, că e vorba de scopuri comerciale sau pentru respectarea legii și așa mai departe. Deci să se integreze instrumentele separate pe care le avem acum în, cel în primul și cel de-al treilea pilon. Armonizarea este într-adevăr o chestiune cheie, uh, atât pentru cetățeni cât și pentru firme și pentru companii care se confruntă cu probleme foarte mari acum, pentru că trebuie să respecte tot felul de norme care figurează în uh, reglementări diferite, în state diferite și deci cred că ne-am face bine dacă am avea un uh, sistem armonizat, un cadru armonizat, clar, transparent pentru întreaga Uniune Europeană. Nu știu ce, uh, va, uh, la ce concluzie se va ajunge la comisie, dar sper să ajungem la uh, acest cadru unic. Ar trebui să avem să menținem același avantaj al tehnologiei actuale, respectiv să fie neutră din punct de vedere tehnologic, pentru care va fi uh, folositor pe uh, viitor, pentru că în orice caz tehnologia evoluează mai repede decât uh, activitatea noastră legislativă. În ce privește punerea în aplicare. Sunt uh, de acord și salut uh, uh, propunerea Comisiei de a, con- de a consolida autoritățile de protecție a datelor și aș mai face o suge- sugestie aici. În contextul dezbaterii SWIFT am făcut-o și ieri, dar ar trebui să o preluăm în mod general, respectiv să se impună sancțiuni drastice celor care Uh, folosesc uh, datele personale în scopuri uh, negative. Ar putea fi vorba chiar de sancțiuni penale în situații extreme. Și în fine, există două provocări cu care ne vom confrunta și care vor fi foarte dificile din punctul meu de vedere. Legiferarea pentru un Uh, teritoriu specific când uh, datele nu țin de teritoriul respectiv. Va fi foarte greu și m-a bucurat să aud pe doamna Comisară din ieri uh, spunând că nu intenționează să aibă o atitudine timidă și retigentă, ci va fi foarte hotărâtă, va încerca să protejeze cât mai mult drepturile cetățenilor europeni și, în fine, și cred că într-adevăr va fi o provocare foarte mare, pentru că vorbim tot timpul de protecția datelor personale și ne gândim doar la un anumit tip de date. Avem reguli pentru securitate, în ce scopuri pot fi folosite datele respective, cine le poate folosi și așa mai departe, dar adesea nu datele respective, datele în sine trebuie să fie protejate, ci trebuie protejate într-un context, într-o anumită situație. ci în combinație cu alte elemente. Să vă dau un exemplu. Unele date pot fi Uh, pot fi uh, inofensive într-un context și foarte delicate, foarte periculoase în alt context. Sunt informații pe care le pot pune fără niciun fel de reticențe la dispoziția prietenilor, dar nu și la dispoziția angajatorului. Și va fi foarte greu, pentru că nu există o bază de date care să conțină doar un tip de date. Problema e când datele se combină. Un nou președinte. Bună, domnule președinte. O să vă dau un exemplu și uh, o să închei după aceea. Dacă ne dăm consimțământul, de exemplu, la folosirea unui tip de date pentru un anumit uh, scop și dăm consimțământul pentru alte date, în alt obiectiv, de exemplu, cinci tipuri de date, și dacă aceste uh, tipuri de date sunt combinate și sunt folosite pentru profilare, de exemplu, în scopuri comerciale, sau pentru a obține servicii de calitate și așa mai departe. Ne place acest lucru, dar dacă nu ne-am dat consimțământul pentru acest uh, profil respectiv și care e uh, folosit după aceea de o autoritate de respectare a legii, de exemplu, putem să spunem că avem reguli de protecție pentru datele respective, ori trebuie să protejăm informații personale despre persoane. Dar nu va fi ușor, și aștept cu nerăbdare să cooperez cu raportorul și cu raportorii din umbră. Mulțumesc, Sofie! Într-adevăr, suntem în mare întârziere, n-am început cu dreptul, deci vă rog să fiți foarte conciși, să folosiți timpul pe care îl aveți la dispoziție foarte bine, domnul Ambrinidis și după aceea domnul Alvaro, domnul Albrecht și doamna Ernst și sper că s-a încheiat lista. Deci, domnul Ambriniris acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Un prim principiu pe care aș dori să-l evidențiez îl reprezintă faptul că datele noastre sunt disponibile peste tot și uh, mult mai accesibile decât înainte, tocmai datorită erei digitale. Și cred că e foarte important uh, să revizuim directiva 995 pe 96 și astfel să se consolideze regulile de protecție a vieții private, ceea ce înseamnă că nu, uh, nu, nu depunem armele. Orice se întâmplă, ar trebui să consolidăm uh, directiva 95-46. Deci nu ar trebui să cedăm deloc. Aș dori să felicit și să mulțumesc Comisiei pentru comunicare și raportorului pentru documentul său de lucru. Al doilea principiu ar trebui, din punctul meu de vedere, care ar trebui să se aplice, e că protecția datelor ar trebui să fie un principiu general, un drept fundamental. Și de, de, de, directiva revizuită ar trebui să se aplice tuturor datelor, bineînțeles cu anumite excepții. Am mai acordat excepții, dar ele trebuie să fie foarte clare și trebuie să fie proporționate, trebuie să ținem cont de situații de la caz la caz. Sigur, va trebui să combatem criminalitatea și să uh, uh atingem toate obiectivele, dar aceste excepții nu ar trebui să fie uh, obiectul directivei, ci excepții și deci ar trebui să subliniem clar că protecția datelor ar trebui să se aplice tuturor în, la uh, modul orizontal. Chestiunea consimțământului a uh, fost discutată și de domnul raportor și de Sophie Intveld în mai multe uh, situații. Cred că e foarte important, e o chestiune foarte importantă. Evident, în raportul nostru Uh, și în această directivă revizuită nu putem să abordăm consimțământul în amănunt, dar cred că principiul fundamental subliniat de domnul raportor, respectiv că ar trebui să fie un consimțământ uh, în cunoștință de cauză și neimplicit, e într-adevăr foarte pertinent această propunere și aștept să figureze în raport. Și, în fine, instrumentul juridic pe care ar trebui să-l folosim. Avem chestiunea de armonizare, în Uniunea Europeană atât companiile cât și autoritățile guvernamentale respectă anumite reguli diferite, ceea ce e negativ pentru companii, pentru protecția drepturilor cetățenilor și pentru orice operare polițienească. Și deci toată lumea vorbește de un regulament la modul potențial, dar eu aș dori să subliniez următoarele. Dacă regulamentul, în regulament se alege uh, nominator, uh, numitorul cel mai uh, vast, atunci e foarte bine. Dar dacă se alege un standard minim, uh, atunci nu e foarte bine. Deci depinde de felul în care comisia procedează, noi am decis ca comisia să determine instrument, instrumentul. Ar, în mod ideal ar trebui să avem un regulament obligatoriu care să se aplice tuturor la nivelul cel mai înalt de norme de protecția datelor în noua de, uh, directivă revizuită. Ar mai fi multe de spus, dar având în vedere timpul care trece, vă mulțumesc. Thanks. Mulțumim. Domnul Alvaro. Mulțumesc, doamna președinte. Eu cred că, indiferent de importanța acestei teme, nu cred că trebuie să ne facem iluzii că trebuie să inventăm din nou roata. Directiva 95-96 este bună, așa cum este. Toate aspectele menționate de domnul raportor se regăsesc acolo până și ștergerea datelor. Este protecția datelor clasică și este un reper uh, la nivel mondial, poate cu excepția Statelor Unite. Însă mai există multe state din Asia care uh, iau ca model această directivă decisiv în toate aspectele menționate, lucru care uh, nu se încadrează neapărat uh, la instrumentul legislativ de care discutăm, este aplicabilitatea care nu se reglementează în cadrul acestui dosar pentru că protecția datelor de deseori este competența statelor membre. Acum trebuie să vedem cât de creativă va fi Comisia și dacă va face apel articolul 16 din tratat. Însă important este impunerea unor uh, sancțiuni și aici trebuie să vedem dacă va fi posibil sau nu. Aici va trebui să mai avem o discuție și stat, cu statele membre, pentru că, într-adevăr, uh, sancțiunile nu țin de competența Uniunii Europene s-a mai aplicat și în uh, alte situații, cum ar fi în uh, cazul mediului, poate putem face acest lucru și în cazul protecției datelor. Acum, indiferent de dezvoltarea internetului după 95, cu directiva e-privacy, avem o directivă care se referă strict la protecția datelor pe uh, internet. Nu este o directivă cu cu privire la drepturile de proprietate intelectuală, ci cu privire la protecția datelor. Și datorită evoluției digitale <clears throat> trebuie să ne punem uh, problema siguranței datelor. <clears throat> Pentru că siguranța datelor este o componentă importantă a protecției datelor. Cum anume poți să reglementezi accesul, cum anume poți să eviti abuzul uh, toate acestea sunt chestiuni care țin de aplicabilitate, însă cum anume putem garanta ca din aceste baze de date, unde se află aceste date, se accesează datele și se folosesc în alte scopuri? Bineînțeles că vorbim aici de o măsură care reunește pilonul 1 și 3. Acest lucru este de actualitate pentru că structura pe pilon a dispărut între timp. Eu mi-aș dori ca și Comisia să ne propună un regulament, pentru că atunci vom uh, obține un nivel unitar a datelor și nimeni nu trebuie să creadă că, uh, că vom putea să scădem uh, nivelul de protecție sub cel din directiva 9596. Însă, și asta este până la urmă întrebarea la care trebuie să răspundem cu acest raport, cum anume putem reuni pilonul 1 și pilonul 3? cum anume pot reuni cooperarea în domeniul poliției și justiției cu chestiunile care țin de piața internă și protecția datelor, pentru că sigur că mă îngrijorează și pe mine firmele care elaborează profile care mă enervează cu veșnică publicitate, însă noi trebuie să avem în centrul atenției consumatorul. Și, și consumatorul trebuie să poată spune da sau nu, dar nu trebuie să ne prefacem că digitalizarea ar fi trecut fără urme uh, de instituții și aici trebuie să să avem grijă uh, de o protecție corespunzătoare a datelor, ca să nu dispară sau să nu fie accesate date din registre de evidență a populației, de exemplu. <clears throat> Însă, Uh, de asemenea, trebuie să evităm uh, ca statele membre să evite aplicarea unor astfel uh, de reguli, invocând securitatea națională. Ar trebui să fim ambițioși aici. Și am să ajung la final. Doamnă președinte, adresa IP, dacă e o dată personală sau nu, Uh, nu va mai trebui să discutăm în momentul în care vor fi adrese IP de generație 6. Însă un, o idee pentru soluționarea acestei problematici ar fi să creem un fel de sigiliu european pentru certificarea protecției datelor, la fel cum avem ISO 9001 când este vorba de certificarea firmelor. Și, și să impunem ca firmele să trebuiască să uh, dispună de acest sigiliu. Și atunci nu contează unde anume uh, se află o anume firmă, dacă e la Paris sau la Bangkok, în momentul în care uh, poartă acest sigiliu, ca și ca consumator, nu mai trebuie să îmi fac uh, griji. Eu, eu cred că și japonezii s-au gândit uh, deja la astfel de chestiuni. Mulțumesc, spune președinte. Aceste aspecte sunt uh, deja incluse în comunicare și vom avea și alte uh, schimburi de opinii. Domnule Ambre, Albrecht, vă rog să fiți cât mai succint. Mulțumesc. Pot să vorbesc și engleză dacă doriți. Din păcate nu știu greacă. Uh, Alex. Cred că Alex am menționat multe din punctele pe care vroiam și eu să le evoc. Directiva 95 pe 96 este punctul de plecare pentru orice fel de dezbatere de acest tip. Credeam că acest lucru este foarte clar pentru toată lumea. Acum uh, că suntem în era tratatului de la Lisabona, ne dorim să avem un nou regulament care să țină și de pilonul 1 și de pilonul 2. Deci unele lucruri ar trebui să fie bine clarificate înainte să mergem mai departe. Vorbim despre o directivă sau un regulament care nu are drept scop numai protecția datelor cu caracter personal, ci și fluxul liber al informațiilor. Era deja scopul directivei 95 pe 96. Stocarea de date personale nu este în sine un obstacol. Noi ne dorim să avem și mijloace să luptăm împotriva crimei și uh, crimelor, mă scuzați, și împotriva terorismului, protecția datelor, dacă este un uh, cadru uh, cât mai cuprinzător și cât mai sigur, ne va permite să facem schimb de date uh, în Europa și pentru mine lucrul cel mai important pe care trebuie să le reglementăm acum este aplicarea acestor norme de protecție nu numai în Uniunea Europeană, ci și în afara granițelor sale. Există nenumărate încălcări a normelor de protecție, toate aceste modele legate de certificate. Acum avem o comunicare foarte bună a Comisiei Europene și credem că Parlamentul ar trebui să evidențieze acele puncte unde ne dorim să ne îndreptăm într-o anumită direcție. Din câte am înțeles eu, Parlamentul și-ar dori un cadru cât mai complet, cât mai cuprinzător, dar, încă o dată, această directivă este punctul de plecare, astfel încât să avem standarde optime pentru protecția datelor valabile în Uniunea Europeană și uh, în restul lumii și ar trebui să fim de acord și asupra unor principii comune, dar în general avem deja niște principii bune în uh, legislația noastră de protecție a datelor. Eu cred că ar trebui să le păstrăm și să creăm reguli noi pentru aplicarea acestor norme deja existente pentru a încuraja noile tehnologii, pentru a ține cont de evoluția tehnologiilor din ultimul timp, precum uh, crearea de profiluri și cloud computing. Trebuie să vorbim despre posibilitatea de a rămâne anonim sau de a fi prezent uh, cu un pseudonim, vorbim aici despre protecția vieții private și despre siguranța informațiilor. Este deosebit de important pentru că trăim într-un uh, vremuri în care totul este interconectat. Poți să fii fotografiat uh, fără să-ți dai seama și fotografia ta poate să apară oriunde, uh, online și tu uh, să nu ai niciun drept de control. Mulțumesc, doamna Ernst este ultima persoană care a cerut cuvântul și apoi o, o să rugăm pe domnul raportor să tragă concluziile. Mulțumesc, încerc să fiu și eu succintă. Fapt este, și nu trebuie să facem abstracție de acest lucru, că avem o directivă în domeniul protecției datelor care este bună. Nu trebuie să o trecem cu vederea, ci trebuie să plecăm de la ea. Întrebarea este cum putem crea standarde egale care să contribuie la armonizarea protecției datelor și în ceea ce privește prevenția uh, în domeniul uh, penal, dar și în domeniul anchetelor penale. Apoi, cum anume, ce posibilități avem uh, la dispoziție de a acționa și în afara Uniunii Europene? Protecția datelor trebuie să fie un principiu bine stabilit și de aceea trebuie să analizăm mai bine anumite domenii, de exemplu, uh, protecția datelor angajaților. Poate nu direct în acest context, dar trebuie să ținem seama și de aceste aspecte. Un uh, E vorba și de respectarea punerii în aplicare și aici trebuie să avem un instrument uh, care să ne permită sancționarea unor încălcări și un ultim aspect, trebuie să ne gândim de ce anume au nevoie cetățenii când vorbim de protecția datelor lor personale și aici trebuie să vorbim de transparență reală, despre accesibilitate, despre posibilitatea de a acționa în justiție și, și bineînțeles și de minimalizarea volumului de date. Un alt punct pe care îl consider foarte important se referă la uh, întărirea competențelor autorităților de supraveghere în domeniul protecției datelor. Aceste autorități trebuie să fie independente și să dispună și de competențe corespunzătoare. Și nu în ultimul rând, mie nu prea place când se vorbește de standarde minime cu privire la protecția datelor, ci ar trebui să avem în vedere standarde cât mai ridicate, cred că ar trebui să cădem de acord asupra acestui lucru cu toți cei implicați. Mulțumesc! Că Așadar, domnule raportor, văd că ați primit multă susținere, însă pe final vă acord încă o dată cuvântul. Mulțumesc. Eu cred că, ținând cont de toată multitudinea de teme enumerate, nu voi putea răspunde la toate atunci când am spus că avem nevoie de o privire proaspătă asupra acestei tematici, nu am vrut să creez temeri. Am vrut doar să arăt că au avut loc evoluții și că ne aflăm acum într-o situație în care trebuie să adaptăm instrumentele pe care le avem la realitățile de astăzi. Apoi, poate că s-ar putea și adapta alte lucruri, s-ar putea acorda o mai mare greutate unora sau altora. Apoi s-au spus anumite lucruri care nu știu dacă să le interpretez ca critică sau nu, însă unele dintre lucrurile amintite deja cred că le-am uh, confirmat sau cel puțin le-am menționat. Poate că nu au fost uh, nu au fost recepționate datorită multitudinii de informații și, în ultimul rând, atunci când vorbim de standarde minime, pentru mine important este să creăm un nivel unitar de protecție la un nivel ridicat. Este important însă aspectul unitar la nivelul tuturor statelor membre și, bineînțeles, de dorit și un nivel ridicat pentru că plecăm de la un uh, nivel ridicat pe care nu dorim să îl uh, scădem. Mulțumesc pentru sugestii, voi încerca să includ uh, aceste puncte și în elaborarea raportului meu și sper în continuare că vom avea un schimb de informații la fel de bun pentru a putea în final să dispunem de un sistem de protecție a datelor performant. Mulțumesc, spune președinta. Vedeți așadar că aveți susținerea celorlalți. Mulțumesc încă o dată. Trecem acum la ultimul nostru punct de pe ordinea de zi. E târziu, e joi după amiază. Îl invităm uh, pe domnul Maservizi să ni se alăture. And, uh, this, this point is, uh, the, uh, first... E vorba de o primă dezbatere o, pe o, chestiuni uh, legate de Comisia Libe, cadrul financiar multianual după 2013. Poate că știți că Comisia Șure discută aceste chestiuni și mulțumim uh, celor doi directori generali de la uh, Direcția pentru Afaceri Interne și Direcția pentru Justiție. Mulțumim pentru prezență, pentru faptul că ne vor informa. Direcția pentru Afaceri Interne, în conformitate cu titlul 3, se ocupă de solidaritatea și uh, gestiunea fluxurilor migratorii și în conformitate cu aceste rubrici, deci de fondul de uh, returnare, fondul pentru migrație, fondul uh, și alte două programe, securitatea și protecția libertăților, și iar în ce privește agențiile Frontex, CEPOL, Europol și uh, viitoarea uh, agenție IT și dezvolt, uh, dezvoltarea sistemelor IT, deci Eurodacul, am discutat de mai multe ori uh, despre aceste agenții, iar Direcția pentru Justiție se ocupă de programul uh, Drepturi Fundamentale și Justiție, drepturi fundamentale și cetățenie, protecția, protecția cetățenilor, Uh, prevenirea drogurilor, centru de monitorizare cu privire la uh, dependența de droguri. După prezentări vom avea ceva timp pentru uh, dezbatere și deci aș dori să-i dau cuvântul domnului Servisi și apoi pe căruia îi urez bun venit la prezidiu și apoi domnului Lubai. Vă rog. Mulțumesc, doamne președinte, și mulțumim pentru această invitație. Aș dori să vă prezint foarte pe scurt uh, problemele cu care ne-am uh, confruntat și care sunt uh, ideile de bază pentru viitor. Deci să vă pun la dispoziție informațiile pentru dezbatere și rămân la dispoziția dumneavoastră pentru orice informație detaliată și pentru dezbateri. În primul rând, în ce stadiu ne aflăm acum? instrumentul cu privire la afaceri interne, 0,77% din bugetul total european, 6,4 miliarde între 2007 și 2013. E vorba de programe, agenții și sistemele IT. Iată cele trei domenii. 4 miliarde pentru programele, programul general Solidaritate și gestiunea migrației, patru fonduri avem aici pentru refugiați, integrare, uh, frontiere externe și returnare, toate gestionate prin uh, sistemul comun de gestionare. 800 de milioane aproximativ sunt pentru programul general pentru siguranță și apărarea libertăților, care este gestionat uh, în mod centralizat. Agențiile sunt acoperite în proporție de 18% din buget. Pentru agenții aș dori să vă reamintesc că Europol, CEPOL, Frontex, uh, Uh, Centrul pentru Droguri, EASO și viitoarea agenție IT, care va prelua gestiunea SISVIS și altor instrumente. Aș dori acum să vă reamintesc o ultimă cifră. Felul în care aceste fonduri au fost distribuite e specific, e un exemplu de backloading, de încărcare. Am început Uh, de jos și în 2013 ajungem foarte sus, în sensul că avem, am avut pe an o creștere cu 15%. Trebuie să ținem cont de acest lucru pentru că se face din două motive, se procedează astfel. În primul rând pentru a permite capacitatea de absorție a statelor membre, pentru ca statele membre să poată absorbi fondurile și, în al doilea rând, pentru că e vorba și de o răspundere tot mai mare pe care Uniunea o are în aceste domenii, mai ales în uh, conformitate cu programul de la Stockholm. Sunt două aspecte importante pentru că va fi vorba de punctul de plecare mai târziu pentru cantitățile, sumele pentru următorul, uh, următoarea perspectivă financiară. Iată cifrele și le știți foarte bine, nu o să vorbesc prea mult despre ele. Foarte pe scurt, al doilea punct, ce nu a funcționat în uh, cadrul sistemului actual. Există două uh, lacune în principal. Ce nu putem face, în primul rând? Uh, de exemplu, nu putem face ce ar fi nevoie astăzi. Să acționăm rapid pentru a face față unei crize, de exemplu pentru a ajuta un stat membru care se află în prima linie, pentru a ajuta state partenere care se află în dificultate și, eventual, să luăm inițiative rapide în a-i ajuta pe cei care au nevoie de protecție internațională. De exemplu, să menținem uh, un grup de somale sau de etiopieni care acum sunt uh, în uh, Libia, Egipt și Tunisia. Nu putem face acest lucru pentru că sistemul nostru este atât de complicat, este atât de birocratic încât nu se poate. Putem face, avem uh, ceva marjă, dar foarte mică. În al doilea rând, nu putem să avem uh, echipe comune de anchetă care sunt un instrument mai important pentru a combate criminalitatea organizată transnațională. De exemplu, nu putem să abordăm în mod uh, co- corespunzător tot ce înseamnă însoțirea uh, uh, minorilor neînsoțiți. Și acum trebuie să găsim o cale așa printre diversele programe, dar nu avem un instrument uh, financiar pe, pe care să-l putem folosi în acest sens. Nu putem, dar nu vă dau decât câteva exemple, nu putem să promovăm interesul nostru Uh, față de țările terțe. Dacă, de exemplu, primim un mandat pentru a negocia un mandat cu privire la uh, emisii sau un acord de parteneriat, nu avem instrumentele financiare pentru a sprijini uh, nevoile noastre. Ar trebui să se facă acest lucru pentru ca noi să fim siguri că acordul de readmisie poate fi uh, pus în aplicare pentru a ne asigura că după ce persoanele respective sunt returnate, sunt bine primite de către țara de origine sau de readmisie, nu putem să finanțăm acțiuni care au ca scop Uh, construirea capacității pentru a gestiona mai bine frontierele. Nu putem derula uh, aceste acțiuni sau putem să optăm pentru o, un drum uh, destul de complicat care nu face decât să, să, să priveze de bani alte instrumente financiare. Deci v-am spus ce nu putem face, însă mai avem încă o problemă. Trebuie să mai abordăm și lacunele legate de mecanismul de uh, uh, producere de rezultate. Cum funcționează acest mecanism? De exemplu, dacă luăm riscul migrației, să luăm uh, perspectiva unui uh, stat membru, un stat membru care trebuie să distribuie fonduri pentru protecția frontierelor externe, mecanismele sunt uh, foarte obiective, foarte bine făcute din punct de vedere matematic, dar în loc să privească spre viitor, să uite spre trecut. Deci nu un stat, de exemplu, care s-a descurcat foarte bine în gestionarea fluxurilor migratorii, nu, e, nu este Uh, răsplătit și e penalizat, pentru că criteriile țin cont de ce s-a întâmplat înainte, indiferent de cum s-a întâmplat și care este riscul obiectiv pe viitor. Și e valabil nu numai pentru gestionarea frontierelor, ci și pentru gestionarea refugiaților. Deci toate aceste fonduri uh, se axează pe trecut și nu pe viitor. E o lacună foarte importantă, pentru că în loc să pregătim viitorul, de fapt nu facem decât să uh, urmărim și asta destul de necorespunzător. În al doilea rând, totul se distribuie în uh, conformitate cu abordarea veche a gestionării comune, ceea ce înseamnă că anual trebuie să uh, gestionăm mai bine de 100 de programe ceea ce înseamnă că uh, anual trebuie să luăm un plan, să luăm cadrul financiar multianual care a fost prezentat la începutul acestui cadru financiar, să luăm programul planul respectiv, 27 de state membre, dar în orice caz, în medie, avem uh, pentru fiecare fond uh, bani pe an. Deci, programare, monitorizare, auditare și închiderea conturilor. Vă dați seama că e nevoie de cantități imense de timp, uh, resurse umane foarte importante, doar pentru a verifica. Dar dacă trebuie să intervenim în acest mecanism, uh, și să dăm dovadă de flexibilitate, suntem total paralizați. Și deci, iată, o lacună foarte importantă. În al treilea rând, sunteți la curent, repet, lucruri pe care le știți. Fiecare fond are propriul temei juridic, ceea ce înseamnă că uh, avem o separare verticală între fonduri, ceea ce înseamnă că adesea există suprapuneri. Deci, în loc să uh, o urmărim obiectivele, nu facem decât să uh, punem în aplicare sau lansăm instrumente. Și câteodată ne dăm seama că unele instrumente nu sunt potrivite pentru scopurile pe care dorim să le obținem. Acesta a fost uh, al doilea obiectiv, să vă explic ce nu, uh, ce nu funcționează, atât din punct de vedere concret, cât și uh, din punct de vedere procedural. Ce putem face pe viitor? Care ar putea să fie uh, valoarea adăugată a fondurilor care ar trebui să fie discutate? Câteva exemple doar pentru început, nu avem timp, dar uh, sunt gata, așa cum am spus, să intru în detalii mai târziu. Felul în care Uh, analizăm misiunea de gestiune a frontierelor externe. Așa cum am spus, au avut loc uh, dezbateri cu privire la extinderea zonei Schengen și cred că aceasta este, acesta este un domeniu în care putem ajuta statele membre din punct de vedere structural, state membre care sunt slabe din punct de vedere administrativ, dar care au o răspundere mare, respectiv să protejeze întreaga Uniune uh, din perspectiva frontierelor externe dacă nu există, nu se adoptă niciun fel de temei juridic pentru evaluarea Schengen, atunci putem să folosim mijloacele pe care uh, le avem la dispoziție, care au fost reduse și apoi am putea să mai schimbăm și abordarea în ce privește gestiunea frontierelor, nu numai să se țină cont de faptul că statul membru care are granițe externe trebuie să facă ceva. Cred că statele membre uh, fac, uh, duc un serviciu în interes european, pentru că fr frontierele externe sunt frontierele care protejează protejează cetățenii. Și ei au încredere în aceste frontiere dacă sunt gestionate armonizat, dacă au încredere în instituții, cineva spune și în conformitate cu uh, uh, um, calitatea serviciilor de frontieră și așa mai departe. Nu intru acum în uh, detalii, dar trebuie să recunoaștem că aceste state acționează în interesul Uniunii Europene și prestează un serviciu european și în loc de a finanța programe, putem să sprijinim acest serviciu cu folosirea agențiilor care pot nu numai să intervină în situații de urgență ca să salveze, ci și să aducă uh, sprijin uh, structural. Un exemplu, un al doilea exemplu, ce se întâmplă acum în uh, uh, sudul Mediteranei. Trebuie să avem un program care să fie echilibrat, pentru că trebuie să protejăm persoane uh, Există țări care au nevoie de sprijinul nostru, de asemenea există schema de protecție regională care ar trebui să fie anunțată pentru ca persoanele care au dreptul la protecție internațională să o obțină. Se mai pune o problemă gravă, cea a relocărilor uh, nu se împarte în mod echitabil uh, povara în Europa, dar nu avem nici măcar un instrument pentru a stimula uh, aceste relocări. Deci trebuie să insistăm pe acest punct și să creăm mijloacele necesare pentru a sprijini această, această măsură uh, la nivelul unui stat membru. Tot în domeniul securității, această criminalitate transfrontalieră, uh, teroristă sau cibernetică, nu uh, e combătută prin uh, mijloace financiare demne de acest uh, nume sau care să fie demne de competențele noastre sau de agențiile de respectare a legii. Am putea să prevenim și să folosim mai bine instrumentele pe care le avem. Și în acțiunile externe am spus deja acest lucru. Ne bazăm pe instrumente care sunt definite pentru scopuri de dezvoltare. Și știu despre ce vorbesc pentru că am fost uh, director general pentru dezvoltare timp de șase ani și știu cât e de greu să folosești aceste instrumente care, sunt, care trebuie să ajute în dezvoltarea capacității în țările beneficiare, e vorba de dezvoltare, în timp ce uh, e vorba de nevoile, uh, de, de, de, de interesele europene. Deci trebuie să ajutăm aceste țări să se dezvolte, să își facă datoria. Există tot timpul de dihotomii, totdeauna găsim un compromis, dar nu avem mijloacele suficiente. Am mai spus acest lucru și în raportul nostru figurează această Uh, această afirmație. Acordul de readmisie, dacă nu este susținut de mijloace financiare în interesul nostru, atunci va eșua. Chiar pe viitor am avea nevoie de o, o, politică mai echilibrată, parteneriată de mobilitate, nu numai de readmisie, așa cum a spus și uh, Consiliul European. Dacă nu avem instrumente uh, țintite pentru reformă mai, mai, mai precise, atunci nu vom reuși. Dacă investim bani pentru, uh, trebuie să ne asigurăm că cei care se întorc acasă sunt bine tratați, să respectă drepturile omului, uh, sunt ajutați să se întoarcă în țările respective dacă nu avem aceste uh, fonduri, politicile noastre pot să fie, uh, pot să pară ambițioase, dar nu vor da rezultate. Încă o dată, nu e vorba decât de câteva exemple despre ce nu putem face și ce dorim să facem pentru a uh, pune în valoare prioritățile noastre. Apoi, trebuie să mai simplificăm arhitectura sistemului nostru. V-am de- descris sistemul actual, fondurile, agențiile și așa mai departe. Uh, Cred că cel mai bine pe viitor ar fi cel mai bine să reducem uh, numărul de fonduri la două. Unul care să se, uh, să se ocupe de migrație azil și celălalt de securitatea frontierelor. Pentru a reduce fărâmițările, a reduce temeiul juridic, pentru a le face mai uh, ușor de folosit. În al doilea rând, să punem capăt acestei combinații între programe multianuale cu programe anuale, ceea ce înseamnă că avem această birocrație greoaie în mai bine de 100 de programe pe an. Cred că putem să avem un program multianual, de exemplu, care să se transpună în fapte anual, dar nu de fiecare dată anual să renegociem toate aceste programe. Ă, sute, mai bine de 100 de programe, repet, pentru a ă, ă, ne atinge un obiectiv. Apoi, tot legat de simplificare, ar trebui să folosim uh, sistemul comun de gestionare în mod simplificat, dar un sistem reformat, pentru că sistemul comun uh, vizează redistribuirea în funcție de priorități și anual uh, se face un bilanț și se controlează cheltuielile. Cred că în cadrul acțiunii comisiei sau al viziunii comisiei în legătură cu reforma gestiunii comune ar trebui ca ea să fie transformată într-un fel de contract pentru obiective. Deci, în loc să se distribuie bani și după aceea să constatăm dacă au fost bine cheltuiți, ar trebui să definim înainte cu statele membre obiectivele pe care fiecare stat membru trebuie să le atingă, care nu sunt acelea, și după aceea să avem indicatori, să avem un dialog mai transparent și mai robust în legătură cu realizările și, în fine, să luăm măsuri dacă obiectivele au fost atinse sau nu. Deci această gestiune comună reformată e foarte importantă pentru a uh, lucra în funcție de obiectiv. Comisia uh, discută uh, aceste, această propunere, bazându-se pe experiența de până acum. În al patrulea rând, trebuie să fim echipați pentru a interveni în situații de urgență. Uh, dacă am fi avut bani, uh, dacă am fi avut bani în domeniul nostru, cred că am fi putut să mobilizăm uh, mijloace pentru a ajuta sau pentru a susține uh, statele membre care se află în prima linie, dar nu numai. Deci capacitatea noastră de a reacționa rapid în situații de urgență este foarte limitată. Și acest uh, domeniu știți că e supus unor presiuni greu de prevăzut, migrație, terorism și așa mai departe sau mai există și uh, protecție imensă în ce privește protecția internațională. Deci, deocamdată nu avem aceste aspecte. Și, în fine, aș dori să uh, situez acest lucru în uh, uh, această arhitectură de simplificare, rolul agențiilor, toate foarte importante, știți, dar ce ne-am dorit noi ar fi să folosim agențiile noastre într-un cadru care să fie mai ușor de înțeles de oameni, și de către statele membre și de către Parlament ca o parte dintr-un set de instrumente ale Uniunii Europene. Deci să ne axăm pe obiectivele pe care dorim să le atingem. Și deci încercăm să vedem cum putem să ne asigurăm că aceste agenții devin uh, și agenții uh, executive. Nu spun acest lucru uh, în uh, termeni tehnice, vorba de agenții de, regle- de reglementare, dar am dori în cadrul unui program uh, care sprijină eforturile statelor membre de a gestiona mai bine frontierele, de exemplu, am putea să folosim mai bine Frontex pentru ca noi să fim uh, sprijinul tehnic necesar pentru aceste state membre care și să furnizăm competențe, sprijin, dar și o schimbare în uh, termeni calitativi. Deci, uh, aceste agenții au un uh, buget uh, care este fix, nu trebuie să-l majorăm, dar să le folosim pe baza unor programe finanțate ad hoc. Și din punctul meu de vedere ar crește și transparența uh, activității acestor agenții, bineînțeles cu obiective foarte clare, definite la nivel politic de către instituțiile europene, printre care Parlamentul, Consiliul și Comisia, și apoi să le transformăm într-un fel de agenții executive încă o dată, nu vorbesc uh, din perspectivă tehnică, pentru că nu e vorba de agenții tehnice, uh, executive, dar pot să săvârșească acțiuni la cerere pentru a consolida coerența acțiunilor Uniunii Europene. Foarte pe scurt, orele sunt înaintate, nu o să vă explic tot ce știu, dar să zicem că aceasta este baza analizei noastre ce avem, ce funcționează, ce nu funcționează, ce am putea să facem și pe această bază, la nivel financiar, depunem eforturi care, repet, ne bazăm pe, uh, pe viteza de croazieră a finanțelor noastre, care este mai aproape de 2013. Deci de sumele din 2013 uh, și nu de punctul de plecare. Ar fi inechitabil sau ar fi chiar nociv pentru statele membre care au început să uh, își găsească această viteză de croazieră de implementare a fondurilor. Mulțumesc și îi dau cuvântul acum doamnei François Lebay să continue și după aceea putem să Uh, vă punem întrebări sau să venim cu reflexii. Thank you very much, Chair. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În ce privește justiția, noi avem un buget redus, de exemplu, un miliard pentru șapte ani, ceea ce înseamnă 1% din bugetul global al Uniunii Europene, bineînțeles nu o sumă uh, enormă de bani. Din acești 1 miliard, 36% sunt pentru agenții, le cunoașteți foarte bine, Agenția pentru Drepturile Fundamentale, Agenția pentru Egalitatea de Gen, Eurojust și, bineînțeles, uh, Agenția pentru Prevenirea uh, Consumului de Droguri. Aceste agenții, cum spuneam, au 36% din buget. Apoi avem 5 bugete care au fost dezvoltate de-a lungul anilor pentru a pune în aplicare diferitele politici. Noi am analizat modul în care funcționau aceste programe și le-am evaluat. Rezultatele nu ne-au surprins. S-a demonstrat faptul că aceste programe sunt utile și în plus este clar că aceste programe sunt de mică învergură, partea administrativă este foarte greoaie și la Direcția Generală a Afaceri Interne am putea să îmbunătățim mult uh, gestionarea acestor programe. Deci știm că avem multe de făcut pe viitor și urmărim linia generală a Comisiei, care deja a lansat uh, reflexia uh, în ce privește viitorul uh, cadru financiar multianual. Ne gândim cum putem să avem o, o, o mai mare valoare adăugată, cum putem să venim în sprijinul principalelor priorități politice și ne gândim foarte mult cum putem să obținem mai multe rezultate. Și totul depinde de felul în care uh, funcționăm în prezent. E greu să ne dăm seama care este impactul real al ajutorului acordat. Așadar, iată uh, care sunt uh, direcțiile în care dorim să ne îndreptăm. Și apoi vrem să facem niște estimări pentru viitor. În domeniul justiției am avea nevoie de o întărire a politicii. Recent am pus la punct un nou set de instrumente legislative. Dar nu este suficient ca aceste instrumente să fie adoptate. Este foarte important să dispunem și de acele elemente care ne vor garanta că aceste instrumente vor fi cu adevărat folosite, puse în aplicare. Există multe uh, modalități de a îndeplini acest obiectiv, de exemplu, prin formare. În programul de la uh, Stockholm ni se cerea să Uh, formăm uh, jumătate din uh, magistrații Europei, ceea ce reprezintă mai mult de 600.000 de persoane. Dar e clar că dacă nu îi formezi pe avocați, pe judecători, pentru că ei să știe cum să aplice dreptul comunitar, atunci întregul sistem nu are cum să funcționeze. Deci, partea de formare va fi una prioritară pe viitor. Tocmai am discutat despre protecția datelor. în cadrul nou pe care încercăm să îl uh, punem pe picioare, vom încerca să încurajăm uh, cooperarea în domeniul transferului de date și al uh, protecției acestora. Să știm exact care sunt instrumentele juridice, ele să fie interpretate în mod similar, în mod armonizat. Și aici formarea va fi indispensabilă. Un alt element deosebit de important este dezvoltarea instrumentelor uh, informatice. S-a vorbit despre e-justice, justiția electronică, nu este numai un al 11-lea site uh, european, este un uh, portal deosebit de important pentru autoritățile juridice Uh, acolo există o bază de date cu suspecți, se poate vedea care este cazierul acestor suspecți, în caz că există unul. Toate statele da, uh, membre pot să introducă date. Uh, este crucial, de exemplu, pentru implementarea dreptului familiei în cazurile transfrontaliere. Deci, un asemenea portal este unul de importanță crucială. În domeniul justiției, cooperarea este Uh, un element cheie când vorbim despre justiție e în uh, sensul cât mai larg al termenului. Vă dau exemplul uh, acestui sistem de alertă în cazul în care un copil a fost dat dispărut și trebuie să poată fi găsit cât mai repede cu putință. Deci, cooperarea transfrontalieră, cum vă spuneam, va avea un rol esențial de jucat pe viitor. Este foarte bine ca cetățenii să-și cunoască drepturile, e foarte bine să le definim, dar la ce-ți folosesc drepturile publicate pe hârtie dacă nu știi uh, care sunt drepturile și cum poți uh, să te asiguri că ele sunt respectate. Deci vom încerca să reorientăm programele de la Direcția Generală uh, Justiție. Iată cam la ce ne gândim noi. Așa cum v-am mai spus, avem 5 programe. Ne-am dorit să simplificăm toate procedurile și ar fi bine să avem un singur program care să se să deservească toate prioritățile politice, că e vorba de uh, uh, procedurile civile, de cele penale și să simplificăm viața acelor organizații care sunt beneficiarii acestor programe. Cu alte cuvinte, vrem să cheltuim mai bine bugetul care ne este afectat și să ne gândim cum uh, putem să îl folosim și în alte scopuri. Vă mulțumesc, spune doamna președintă. Bineînțeles că discutăm despre o, o, o parte infimă din bugetul european și cred că cu toții ne gândim de fiecare dată cum putem să avem resurse suficiente pentru a, a finanța aceste programe și, uh, în general, pentru a face față uh, cerințelor din domeniul JAI. Am văzut, de exemplu, ce s-a întâmplat cu în urma um, evenimentelor din nordul Africii. Acum domnul Alvaro, doamna Keller. Domnul Alvaro a fost primul care a cerut cuvântul și îi dăm cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc uh, în special invitațiilor noștri pentru această prezentare foarte detaliată. Vorbim despre cadrul financiar multianual. Noi încercăm să consolidăm structuri. Comisia SURE, unde sunt de asemenea membru, a discutat astăzi, de exemplu, această secțiune despre care vorbiți. Din păcate, este doar trei aliniate din întregul raport. Însă ne dăm seama că a fost uh, subestimată importanța acestui domeniu și de, către colegii de la buget, pentru că <clears throat> acest raport al colegului Gariga acoperă uh, întregul cadru financiar multianual și bineînțeles că aici acest, uh, această rubrică este una măruntă. Însă, Ceea ce spuneți dumneavoastră corespunde și doleanțelor noastre. Eu am avut uh, plăcerea să discut cu doamna comisar, a fost și la Comisia uh, SURE uh, și a vrut să existe două fonduri, pentru migrație unul și altul pentru uh, securitate. De asemenea, ar, uh, ar fi util să includem și politica de vecinătate la această rubrică, pentru că multe programe merg mână în mână, ele funcționează împreună în special atunci când vorbim de Africa de Nord, există multe programe de vecinătate europeană care funcționează acolo și de aceea ar fi logic să fie în responsabilitatea uh, portofoliului de afaceri interne pentru că politica de vecinătate uh, se reflectă și asupra ceea ce se întâmplă în interiorul Uniunii Europene. Nu e vorba doar de azil și migrație, aici colaborăm cu Rusia, uh, <clears throat> și uh, e vorba aici și de fluxul migratoriu și de lucrători. Așadar, ar fi util dacă și politica de vecinătate s-ar regăsi tot la rubrica, la titlul 3. <clears throat> Cred că <clears throat> și noi uh, din grupul nostru <clears throat> vom uh, milita pentru acest lucru. Propunerea actuală prevede titlul 2, cetățenia, acolo unde se regăsesc și cultură, tineri, um, <clears throat> plus uh, partea de uh, justiție. Însă <clears throat> chestiunea care privește cetățenia uh, este doar o treime din această rubrică. Nu știu dacă colegii din cadrul PPE pot fi de acord cu mine să încercăm să-l influențăm pe domnul Gariga și să-l convingem că <clears throat> nu e suficient pe viitor să avem un singur titlu denumit cetățenie unde să fie incluse toate, ci ar fi util să facem o distinție între comunicare și tineret și <clears throat> libertate, securitate și justiție, care reprezintă cu totul altceva. Așadar, <clears throat> aveți uh, întreaga mea simpatie pentru cele spuse <clears throat> și sperăm că în elaborarea raportului vom ajunge la concluzii similare. În momentul de față uh, elaborăm amendamentele, așadar uh, sunt binevenite idei și în, pentru raportul de la Comisia SURE vrem să ținem cont și de aspectele importante pentru LIBE, dar nu uitați că avem nevoie și de statele membre. Și dacă statele membre au altă părere decât noi în ceea ce privește cadrul financiar multianual, acesta s-ar putea să meargă în altă direcție, însă noi trebuie să venim cu idei. Avem nevoie de acest titlu, așa cum figurează el în momentul de față. <clears throat> și poate că ar fi util să luăm o parte din programele care vizează programe de vecinătate europeană și să le introducem la titlul 3, care este titlul care vă vizează pe dumneavoastră, pentru că astfel am putea avea sinergii și să economisim o serie de costuri. Mulțumesc, doamna Keller. Mulțumesc foarte mult și eu am ascultat cu mare interes cele spuse și am câteva întrebări în urma prezentării dumneavoastră. În primul rând, în ceea ce privește uh, modul împărtășit de gestiune, modul comun, Doamna comisar spunea că dorește să extindă această formă de gestiune și dumneavoastră spuneați că doriți să o reformați. Cred că cele două merg mână în mână. M-ar interesa să știu în ce domenii doriți să introduceți această modalitate de gestiune comună. Apoi, mă interesează ideile dumneavoastră cu privire la existența unui buget uh, pentru dimensiunea externă la nivelul titlului 3 și eh, știu că nu vă puteți atinge de banii pentru dezvoltare, pentru apărarea intereselor eh, Uniunii Europene. Colegii de la Comisie încearcă să ne convingă deseori că fondurile pentru dezvoltare sunt folosite în interesul statelor în curs de dezvoltare și mă bucur că dumneavoastră susțineți că este și în interesul nostru. Însă aș dori să înțeleg mai bine cum vă imaginați acest lucru. Eu mă, mă gândeam la o linie bugetară, la titlul 3. Ce ar însemna acest lucru? Ar însemna că programul tematic migrație din act actualul uh, program nu va mai uh, uh, exista în forma actuală? Pentru că vorbeați și de acordul de readmisie. Pentru că în acea situație nu ar mai fi util și care va fi strategia dumneavoastră pentru extinderea dimensiunii externe. În Africa de Nord, fondurile au fost foarte mult folosite pentru cooperare în domeniul polițienesc. Vă mențineți aceeași poziție, ținând cont de realitatea evenimentelor din Africa de Nord. Și, în final, sistemul bazat pe doi piloni, un fond pentru migrație și unul pentru securitate și frontiere. Care credeți că ar fi avantajul acestora, pe lângă simplificare? Pentru că în fondul pentru migrație vor mai exista un fond pentru refugiați și un fond pentru integrare și un uh, uh fond pentru uh, repatriere. Cum anume ne veți convinge în acest sens? Mulțumesc, domnul Busutil. Thank you. Vă mulțumesc. Vreau să încep prin a adresa mulțumiri uh, celor doi invitați pentru prezentările dumnealor și pentru uh, faptul că ne-au vorbit cu sinceritate despre felul în care vor aborda noile provocări. Sunt uh, aproape cu totul de acord cu ce au spus dumnealor și credem că este, cred că este un bun punct de plecare. Acum Aș vrea să insist asupra ceea ce vreau să spun uh, din capul locului. Da, bugetul ar trebui să corespundă dorințelor noastre. Ceea ce înseamnă că trebuie să regândim totul. Deci, mai degrabă decât să uh, gândim prin prisma rubricelor, rubricilor 1, 1A, 2 și așa mai departe, poate că ar trebui să ne întrebăm încotro ne dorim să se îndrepte Uniunea Europeană. Doamna vicepreședintă uh, ne-a tot repetat că următorul mare proiect al Uniunii Europene este să avem o Uniune a cetățenilor. ce este viziunea, dar oare bugetul corespunde acestei viziuni? Dacă am înțeles bine, astăzi avem 1% pentru întregul spațiu uh, justiție și afaceri interne, dar este evident că 1% nu este un procent care să fie uh, calificat de corespunzător față de uh, viziunea noastră. Și nici nu putem să spunem că participăm la crearea pieții interne. Apoi, trebuie să ne gândim în ce măsură programul de la Stockholm chiar este luat în considerare atunci când pregătim noile perspective financiare. Uneori trăiesc cu impresia că întâi am hotărât acest program, apoi am vorbit despre planul de acțiune și gata. Nu am mai făcut nimic altceva pentru a implementa cu adevărat toate aceste politici. Până la urmă, nu știu exact de, de care din ele se ține cont și aș vrea să-mi dați câteva clarificări în acest sens. Apoi, mă întreb în ce măsură vom avea un buget care să reflecte politicile noastre. Frontex. Astăzi am avut un vot pe tema Frontex și am hotărât că această agenție ar trebui să aibă posibilitatea să-și achiziționeze uh, propriile echipamente. Chiar dacă vorbim numai despre un minim de active, evident că e vorba aici de niște costuri enorme. Ne gândim deja cum va evalua Frontex, cel puțin în următorii 5 ani, și mai ales în ce privește arsenalul pe care îl va avea. dacă tot vorbim despre agenții. Doream să vă întreb dacă agențiile, mai ales în domeniul migrărilor, ar trebui să fie responsabile de gestionarea uh, fondurilor afectate acestui domeniu. Avem IAZO, Frontex, care sunt deja specializate în Uh, domenii care sunt finanțate. Și mă întreb dacă Frontex ne-ar trebui să aibă un cuvânt de spus în ce privește fondul pentru frontierele externe. Nu știu dacă în prezent Frontex joacă un rol, cel puțin din câte știu eu. În tot cazul nu joacă un rol direct. La fel cu EIASO. Acum avem Fondul European pentru Refugiați, însă gândindu-ne la cât de specializat va fi acest fond în um, acest domeniu, mi s-ar părea logic ca ei să poată să fie implicați atunci când se uh, hot, iau hotărârea asupra cadrului financiar plurianual de către statele membre. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus domnul Manservizi despre situațiile de urgență și din motive evidente. Cred așadar că în noile perspective financiare ar trebui să existe fonduri care să fie ușor de mobilizate în situații de urgență. Dar trebuie să mergem și mai departe și să ne gândim la solidaritatea de care este nevoie după momentul de urgență. Să ne gândim la Grecia. Astăzi nu mai uh, vorbim despre Grecia ca fiind o situație de urgență, dar ar trebui să continuăm să ne uh, um, demonstrăm solidaritatea față de această țară, pentru că uh, pe teritoriul ei uh, vine un număr enorm de imigranți și această țară nu are capacitatea de a se ocupa de ei. Deci, da, posibilitatea de a face față situațiilor de urgență, dar nu numai. Am multe alte lucruri de spus, dar cred că mi-am depășit cu mult timpul alocat, deci vă mulțumesc. Mulțumim. Acum domnul Papa Nicolau și apoi doamna Jdanoca. I want also to to thank our, our guests. Aș dori să le mulțumesc și eu invitațiilor noștri. Într-adevăr, au fost foarte sincer, pozițiile lor sunt uh, foarte clare, foarte tranșante și le mulțumesc pentru sinceritate. E păcat că discutăm acest punct uh, la sfârșitul dorului de zi și că nu sunt și alți colegi care să participe la dezbatere. Aș dori să vă întreb, să vă pun o întrebare simplă, obișnuită, dar uh, după ce a spus colegul pot să fac un rezumat. Într-adevăr, programele și fondurile noastre și uh, sistemul nostru ar trebui să fie mai ușor de folosit de către statele membre, dar și de către cetățeni, ca ei să înțeleagă ce facem noi. Pe de altă parte însă, această, în această perioadă avem fonduri care sunt ușor de accesat. Fondul de returnare, de exemplu. E un fond specific și e foarte clar pentru ce poate fi folosit. Am primit un răspuns de la Comisie că pentru perioada 2011, de exemplu, pentru Grecia, 25 de milio- milioane au fost votați din fondul al 10-lea pentru a uh, returna persoane care nu vor să se întoarcă. Și din câte am înțeles, doar 800 de mii de euro au fost anunțați de către guvernul grec, deci urmează să fie cheltuiți în acest scop. Deci întrebarea este următoarea. Ehm, e posibil ca dumneavoastră, față de statele membre și față de noi, să ne ajutați cu absorbirea fondurilor? Cum putem să fim siguri că toate proiectele pe care le avem și toate strategiile noastre sunt utile pentru statele membre în ce privește absorbirea fondurilor. Cred că e un punct, un punct foarte important. Bineînțeles că fondurile care sunt alocate și procentele pe care le uh, discutăm sunt insuficiente, dar totuși mai avem bani care nu sunt cheltuiți de către statele membre. Mai ales statele membre, de către statele membre care au mai multe nevoi decât altele. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Jdanoca. Mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de ultim vorbitor, nu o să vorbesc prea mult. Doream să continu ce au spus doamna Keller și domnul Busutil în legătură cu aceste fonduri. Câte am înțeles, se vehiculează această idee de nu avea prea multe. Uh, de exemplu, fondul de solidaritate să aibă patru părți. Eu sunt, fac parte din categoria celor care sunt împotriva fărâmițării, dar eu am fost în minoritate. Nu sunt împotriva uh, unei uh, idei de a avea un organism privind egalitatea de gen separat. Uh, ideea a fost că acest organism ar trebui să facă parte din Agenția pentru Drepturile Fundamentale. Tabăra opusă, însă, a spus că dacă avem instanțe sau organisme sau fonduri prea generale, atunci unele puncte nu sunt acoperite. De exemplu, fondul de solidaritate care ar fi putea fi împățit în patru părți, Ideea de bază era să nu uităm ceva. Care e raționamentul dumneavoastră și care e poziția dumneavoastră uh, în ce privește propunerea opusă? Va trebui să veniți cu analiza aprofundată pentru a vă apărea punctul de vedere. Vă pregătiți în acest sens sau cum evoluează lucrurile? Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul celor doi directori generali. Aș dori și eu să fac câteva reflexii. După cum constatați, există deputați în comisia noastră care fac parte și din comisia Șure și vă suntem recunoscători pentru aceste argumente pe care le putem folosi în dezbaterile noastre. E clar care sunt domeniile în care e nevoie de mai multe de resurse însă ne bazăm pe sumele totale ale bugetului pentru următorul cadru financiar multianual. Și una dintre bătăliile Parlamentului este să obțină un buget mai mare pentru următorul cadru financiar multianual să avem și resurse proprii la resursele actuale, deci în plus, pentru că e clar că avem strategia UE 2020 și dacă dorim să o uh, ducem la bun sfârșit și avem și programul de la Stockholm și planul de acțiune pentru acest uh, program, având în vedere toate crizele, nevoile uh, în creștere constantă, e nevoie de intervenții rapide și suntem și sub presiunea Consiliului care ar dori ca bugetul să fie redus și nu majorat, Comisia ar putea să fie un potențial aliat al Parlamentului pentru a obține un buget mai mare pentru următorul cadru financiar multianual. Problema e bugetul general. Și am discutat de mai multe ori acest lucru. Am vorbit despre valoarea adăugată europeană pe care ați menționat-o și dumneavoastră. E un argument foarte util pe care îl putem folosi. Putem spune că, iată, sunt proiecte care pot fi duse în, uh, puse în practică la nivel european și care se vine cu această plus valoare europeană uh, în legătură cu exemplele pe care le-aș citat, e de a, suntem de acord că e nevoie de mai multă flexibilitate, sprijinim acest sistem cu doi piloni, să nu avem această abordare fărâmițată, foarte birocratică a finanțărilor și eu sprijin puternic un sistem de finanțare care să fie axat pe rezultate. Deci să o încerce să obțină eficiența încercăm să vedem unde putem avea mai multă coordonare, unde putem face mai multă sinergie. S-a menționat uh, dimensiunea externă, mai mulți colegi s-au referit la ea. Când vorbim de securitate, dimensiunea externă este foarte importantă. Acum se vorbește despre uh, titlul 3, 4, uh, Uniunea Europeană în calitate de actor global și această politică globală în ce privește resursele. Aș dori să știu în ce stadiu se află coordonarea și care, uh, ce, care este coordonarea sinergiilor care ar fi posibile și cum am putea o lansa pentru următorul cadru financiar multianual. Am discutat uh, situația de criză, situația de, situațiile de urgență, am discutat de, destul de mult uh, toate aceste aspecte. Uniunea cetățenilor, viziunea e foarte clară în acest sens. Dar există un aspect foarte important în următorul buget, strategia 2020. Problema ea e că se suprapune cu politicile de dezvoltare, inclusiv uh, programul de la Stockholm și cu viziunea pe care vorbim. Deci va trebui să uh, le uh, combinăm și să le apropiem. Vă mulțumesc. Deci uh, îi rog pe cei doi experți uh, să răspundă la întrebări și să vină cu observații. Thank you. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru întrebări și pentru observații. Chiar dacă lucrurile sunt avansate, pe 8 aprilie organizăm un fel de audiere pentru a permite posibilitatea de a merge ceva mai în detaliu în multe din aceste aspecte, nu doar cu Parlamentul European, care este structura de rezistență, dar și cu cetățenii, statele membre, organizații din statele membre. Există și un document de consultare pe pagina noastră de web, consultare care se va finaliza duminică. Colectăm astfel informații. Aș dar fac și un apel la dumneavoastră, dacă vreți să participați. <clears throat> Și eu mi-aș dori un atelier de lucru specific pentru a putea intra în mai multe detalii. Pentru că vă spuneam că în cadrul procesului uh, condus de comisie acum, începând cu revizuirea bugetară, apoi cu necesitatea de ca pe timp de criză să stabilim priorități, să vedem ce anume poate fi făcut mai eficient la nivelul de Uniunii Europene și, bineînțeles, și în funcție de resursele disponibile. Și trebuie să spun că în această dezbatere se pune întrebarea valorii adăugate și cred că aici ar trebui să nu uităm ce costuri ar implica neexistența Europei. Asta pentru a pune lucrurile în echilibru, însă suntem în acest context și cred că Parlamentul va fi unul din actorii uh, principali. Sigur, și statele membre vor avea uh, anumite competențe. Eu nu m-am referit acum la chestiuni fundamentale pentru că le depășesc puțin această sferă. Apoi, un ultim punct care ne privește în mod special este de a analiza cadrul instituțional. Cu Lisabona s-a finalizat ceea ce numeam înainte comunitarizarea acțiunilor în domeniul afacerilor eh, interne prin eh, impunerea procedurii de codecizie în acest domeniu Și acum uh, ne revine, bineînțeles, și o mai mare responsabilitate. Eu cred că toate aceste lucruri trebuie avute în vedere pentru că uh, vorbim de viziune, însă avem nevoie și de instrumentele corespunzătoare. Trecând la întrebările specifice în ceea ce privește politica de vecinătate, domnule Alvaru. <clears throat> În prezent, o mare parte a politicii de vecinătate europene se ocupă, într-adevăr, și de multe dintre aceste aspecte. Dacă acest obiectiv ar fi mai bine îndeplinit de a transfera acestea la o nouă rubrică sau de a le utiliza diferit, este sigur o chestiune de alegere, însă aceste fonduri ar trebui să fie mai sistematic legate de obiective care țin de sfera afacerilor interne a face acest lucru prin transferul la o rubrică sau alta, sigur, poate fi avut în vedere. Am citit și eu raportul domnului Lopez Garida și eh, Sigur, vor exista discuții îndelungate în ceea ce privește structura finală, care, iarăși, ar putea fi împărțită în intern și extern. Ceea ce ar permite niște interacțiuni mai sofisticate între politici. Însă, cred că această politică ar trebui mai bine ancorată în nevoile noastre. În ceea ce privește întrebarea doamnei Keller cu privire la gestiunea comună, nu există o legătură între reformă și gestiune uh, comună avem deja o mare parte de gestiune comună a fondurilor, într- într-o manieră învechită, pentru că este vorba doar de o distribuție comună și de o verificare a contabilității. Însă, de multe ori se fac lucruri care nu sunt vizibile, de care nu știe nimeni. Așadar, nu acest tip de gestiune nu este neapărat legat vizibil de obiective. Reforma însă e necesară, este pentru a responsabiliza și statele membre. În ceea ce privește acțiunea externă, eu cred că aceasta ar trebui să fie determinată de nevoile noastre pentru susținerea unei anume activități. Ideea de a avea sub acest uh, aspect al gestiunii comune <clears throat> nu uh, este neapărat uh, corespunzătoare aici. Trebuie să ne gândim la o, o țintire mai specifică a programelor europene. ce vom face dacă va dispărea programul tematic, ceea ce privește acțiunea externă. Din punctul meu de vedere, acest program tematic nu trebuie să dispară pentru că migrația și dezvoltarea reprezintă iarăși o chestiune pentru politica de dezvoltare în sine și aduce avantaje pentru Uniunea Europeană. De aceea nu trebuie să dispară, dar trebuie să completeze setul de instrumente cu un alt instrument care este dedicat nevoilor noastre, a politicilor și intereselor noastre, însă sigur că aceste lucruri trebuie să devină compatibile, pentru că trebuie să ne completăm inventarul de instrumente. În momentul de față avem doar instrumente care se bazează pe dezvoltare. Trebuie să le păstrăm, dar trebuie să fim echipați și cu ceva care să nu fie destinat dezvoltării, ci să fie pentru propriile noastre interese, iar uh, cele două trebuie să fie uh, coerente în acțiunea noastră externă. A treia întrebare în ceea ce privește sistemul celor trei piloni. Bineînțeles că simplificarea uh, este un uh, pas major înainte, pentru că astfel putem avea mai puține uh, temeiuri juridice și putem să facem politica noastră mai coerentă. În al doilea rând, cred că putem aborda mai bine sinergiile, pentru că în viața reală oamenii nu programează acțiunile, uitându-se doar unde se află fondurile, când ne gândim la integrare la nivel local și știți asta probabil mult mai bine decât mine, vorbim despre obiective care pot să vizeze spațiul locativ, învățarea limbii, modul de îmbunătățire a abilităților pentru a putea fi angajat, uh, crearea de solidaritate și de coeziune în anumite comunități. Toate acestea pot fi mai bine gestionate cu un instrument integrat. Și dacă reușim să programăm toate instrumentele pe care le avem, inclusiv cele regionale, pentru că altfel, de fapt, realitățile uh, se credea sunt fondurile, însă realitățile trebuie să fie obiectivele și de aceea trebuie să avem o mai bună coordonare. În ceea ce privește întrebarea domnului Busutil cu privire la valoarea absolută de 1%, eu cred că nu e suficient, însă nu spun că avem nevoie de 10%. Trebuie să cădem de acord asupra obiectivelor, asupra valorii adăugate și de aceea cred că trebuie sporite fondurile pentru că trebuie să, lângă o viziune, să existe prioritățile, dar și instrumentele. <clears throat> și de aceea lucrăm la definirea priorităților și, de asemenea, la stibirea volumelor, care, din punctul nostru de vedere, trebuie să fie mai ridicate. Programul de la Stockholm este avut în vedere, însă acest program are și o un termen limită care se încheie la finele actualei perspective financiare. De aceea, în acest uh, proces, analizăm ce facem, ce vom face și să vedem care sunt competențele sporite ale Uniunii Europene și um, care este dimensiunea europeană sporită. Așadar, privim puțin mai departe de programul de la Stockholm. Agențiile Frontex și EASO În primul rând, mă bucură faptul că uh, Parlamentul a votat în favoarea unei mai bune dotări a Frontex, corespunde și ideii noastre, însă <clears throat> aceste agenții, Frontex și EASO, ar trebui să fie niște instrumente mai sistematice pentru politicile pe care le decidem. Avem o, un fel de criză de sistem putem sau trebuie, altfel spus, să susținem uh, statele care nu sunt în măsură să performeze, nu neapărat acum Grecia, însă anumite acțiuni care să ne permită consolidarea frontierelor. Viitoarele programe de uh, returnare uh, și acestea ar putea fi susținute prin cooperarea întărită. Însă trebuie să facem acest lucru prin reducerea fragmentării Uniunii Europene, pentru că uh, în final, cetățeanul trebuie să înțeleagă că actorul este Uniunea Europeană și nu să-i dăm doar bucățele. Trebuie ca valoarea adăugată a Uniunii să fie vizibilă, pentru că uneori vorbim de un serviciu al Comisiei, alteori de o agenție, însă trebuie să fie clar că este Uniunea Europeană. Apoi, trebuie de asemenea să avem și o viziune proactivă. Cum anume să susținem statele membre care nu sunt în măsură să utilizeze fondurile. E clar că nu există peste tot uh, rezultate satisfăcătoare, nu toate fondurile se cheltuiesc, de exemplu nici în Grecia, ceea ce arată că este o problemă, există o problemă. Însă uh, există și alte state membre, nu doar Grecia, pentru că uh, Administrarea este prea uh, birocratică, prea fragmentată și de aceea trebuie să colaborăm pentru a sugera soluții. Pot veni cu o serie de idei pentru flexibilizarea instrumentelor care nu sunt flexibile, sigur, cu respectarea legii. Apoi, în ceea ce privește evaluarea, aici facem tot ce putem în ceea ce privește uh, securitatea am făcut o evaluare a programelor, în ceea ce privește migrația și azilul, combinăm experiența câștigată, elementele care vor intra în componența acestui raport de evaluare, ceea ce trebuie să spunem că procedurile încă nu corespund realităților politice, vor fi introduse spre finele acestui an. Colectăm așadar aceste elemente pentru a face o evaluare solidă, însă nu vreau să vă ascund că evaluarea va veni mai târziu decât propunerea. În orice caz, suntem deschiși uh, la cooperare și cu Parlamentul. Eu ceea ce vă spun nu provine dintr-un vacum. Uh, și ne bazăm pe date certe și aș prefera să avem mai multe, dar lucrăm cu ceea ce avem. Și un ultim punct, doamnă președinte, ați vorbit despre coordonarea cu alte fonduri din afara sferei afacerilor interne. Eu cred că această chestiune vizează întreaga comisie, pentru că cu toții trebuie să învățăm să lucrăm într-un mod mai integrat. Fondurile regionale fac multe lucruri care sunt relevante pentru politicile noastre și deseori nu știm, alteori nu știu nici ei. Așadar, dacă aceste lucruri pot fi combinate cu ceea ce se întâmplă în fondul pentru ocupare, fondul regional, inclusiv cu acțiunea externă, eficiența ar fi crescută și beneficiile mai mari. Eu cred că trebuie să venim cu o astfel de ofertă și am avut discuții uh, și cu colegi din alte domenii politice în sensul uh, întăririi a acestor uh, sinergii. Este o activitate în desfășurare, dar în acest domeniu Parlamentul ne-ar putea fi de ajutor. Mulțumesc, doamna Lebai. Vă mulțumesc. Vreau să revin și eu la câteva dintre lucrurile spuse de uh, doamnele și domnii deputați, mai ales la ce a spus domnul Busutil despre cetățenie. Pentru noi este într-adevăr un aspect vital pentru viitor și ați și menționat faptul că doamna comisar Redin ține foarte mult la acest subiect. Și toate politicile comisiei vor fi definite în jurul acestui miez, în jurul acestui subiect. Atunci când spun că cetățenii ar trebui să fie conștienți care le sunt drepturile, tocmai acesta este punctul de plecare al conceptului de cetățenie. Există multe lucruri de valoare în Uniunea Europeană, dar care sunt rău sau deloc cunoscute și atunci cetățenii nu au cum să se asigure că aceste drepturi sunt puse în aplicare și sunt respectate. Discutăm despre domeniul justiției. E vorba despre niște politici care au o, o legătură directă cu viața uh, europenilor de la în momentul în care vin pe lume, până când uh, o părăsesc. De asemenea, sunt instrumente care au de-a face cu drepturile omului, care ne permit să avem o influență asupra vieților uh, imigranților. Sunt politici emblematice și în centrul reflecțiilor noastre se află tocmai preocuparea de a vedea toate aceste politici puse în aplicare de către statele membre. Ne întrebați dacă ținem cont de toate acele aspecte. De exemplu, s-a vehiculat Uh, mult ideea creării unui procuror european. Era o idee care făcea parte din programul de la Stockholm. Domnul Busutil ne-a întrebat dacă chiar ținem cont de ce se uh, găsește în programul de la Stockholm. Acesta este un exemplu concret. Deja uh, ne-am gândit cum ar putea să funcționeze această instituție a unui uh, procuror uh, european și ea va face parte din uh, următoarele perspective financiare. S-au menționat în mai multe rânduri sinergiile. Noi ne place mult acest termen, sinergiile. Și când vorbim despre cetățenie, cetățenia poate să fie îmbogățită datorită sinergiilor între dif- diferite politici. Ținem aici uh, să ne asigurăm că legea este pusă în aplicare, că drepturile sunt respectate și atunci când vrem să stabilim sinergii, uh, colegii din uh, direcția generală uh, vor lucra împreună cu colegi de la Direcția Generală Comunicare, dacă doresc să consolideze partea de comunicare în legătură cu noile instrumente de justiție și de exemplu, multe direcții generale au colaborat uh, în domeniul inovării, în domeniul pieței interne și același lucru este valabil și pentru munca în sinergie pe tema uh, cetățeniei. De fapt, pentru orice politică, direcțiile generale ale Comisiei nu lucrează uh, izolat. Întotdeauna există cooperare și, prin urmare, sinergii. Întotdeauna ne dorim să profităm de toate uh, resursele, să cooperăm și o să vedem ce se va regăsi în bugetul general uh, în ce privește cetățenia și uh, justiția. Doamna Gonț. Vă mulțumim foarte mult, vă mulțumim pentru toate uh, cele ce ați spus, uh, ne-ați oferit multe argumente pentru discuțiile noastre, mai ales cele de la Comisia uh, Șure. Cred că nu există nimic la punctul diverse. Urez tuturor un weekend plăcut și ne revedem la următoarele noastre reuniuni.